Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Doamnelor și domnilor, vă rog să vă ocupați locurile. Declar ședința deschisă. Mai întâi aș dori să vă informez de schimbările prevăzute în lucrările noastre, deci modificări pe ordinea de zi. Punctele 10 și 15 vor fi amânate. Dacă nu aveți observații în legătură cu ordinea de zi, considerăm că aceasta este adoptată. Vă mulțumesc! Acum doresc să vă informez că ședința noastră este transmisă în direct pe internet. Deci, acest lucru înseamnă că toți cei interesați de dezbaterile ale Parlamentului și e destulă lume în Uniunea Europeană um, vă pot, vă pot asculta. Nu am alte eh, comunicări, așa că trecem eh, la punctul următor de pe ordinea de zi. E vorba de activitate de jurul doamnei Moren Chartier și a domnului Țviefca în legătură cu dreptul copilului și mai ales eh, când vine vorba de conflictele Uh, transfrontaliere care țin de dreptul familiei. Mulțumesc colegilor de la PETI și FAM care au răspuns invitației noastre și um, vom încerca să dăm cuvântul cât mai multor colegi. Um, doamna Mohan Chartier va conduce dezbaterile, dacă are nevoie de ajutor o voi ajuta, dar având în vedere că dumneavoastră sunteți specialiștii, uh, important este să vă organizați cum doriți, așa că Stimată colegă, dragă Elizabeth, îți dau cuvântul. Vă mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, dragă Jean-Marie. Este o plăcere pentru mine să deschid această conferință pe tema drepturilor copilului în cadrul conflictelor familiale transfrontaliere. Mulțumesc extrem de mult Comisiei Jurii, dragă Jean-Marie, Mulțumesc pentru faptul că mă primiți sau ne primiți. pe toți cei din echipa de lucru în mijlocul dumneavoastră. Mulțumesc tuturor membrilor Comisiei Jurii pentru excelenta colaborare dintre noi dintre Comisia Jurii uh, și uh, echipa mea, nu doar pentru organizarea acestui eveniment, ci și în activitatea mea de coordonatoare uh, în Parlamentul European pentru drepturile copilului. Doresc să mulțumesc în mod deosebit colegului Tadeusz Țvievca, care, în calitate de raportor pentru regulamentul Bruxelles 2 bis, a introdus împreună cu mine acest uh, subiect uh, pe ordinea de zi. Uh, bineînțeles, cu toții măsurăm importanța subiectului și împreună dorim să se avanseze. Încă din 87, Parlamentul European a recunoscut importanța problemei, problemei răpirii Uh, internaționale a copiilor și a creat funcția de mediator. În 30 <coughs> de ani, mulți părinți uh, ne-au solicitat uh, ajutorul ca să-i ajutăm în situații juridice, dar și personale extrem de complexe și dificile și dureroase. Um, complexe pentru copii și dureroase pentru copii și la fel și pentru părinți și pentru toate familiile afectate. În aprilie 2018, mandatul meu a fost extins pentru a reflecta angajamentul Parlamentului European în calitate de colegiuitor de a garanta și de a proteja drepturile copiilor în legislația europeană. Această nouă funcție de coordonatoare pentru drepturile copilului uh, Mm, consacră și reafirmă acest uh, angajament al Parlamentului European și mă ocup uh, cu multă seriozitate și mândrie uh, ocup această funcție. Am insistat întotdeauna asupra drepturilor copiilor în cadrul conflictelor familiale transfrontaliere și m-a frapat faptul că în fiecare caz atât de multe persoane, instituții și organisme sunt implicate avocați, judecători, mediatori, funcționari, um, forțele de poliție, asistent social și așa mai departe. Și foarte multe persoane au responsabilitatea de a proteja și de a garanta drepturile acestor copii. Știu din experiența mea că toți cei care lucrează în aceste domenii sunt persoane uh, foarte investite în munca lor. Uh, dar situația este departe de a fi una ideală. Mai, rân, mai rămân multe de făcut pentru a ne adapta procedurile uh, juridice și administrative la respectarea și aplicarea drepturilor copiilor respectiv, pentru că în aceste conflicte familiale există încă mulți copii care nu au relații uh, cu unul dintre părinți. Uneori, luni de zile sau chiar ani de zile și uneori pentru totdeauna. Și atunci, cum se aplică interesul, uh, principiul interesului superior al copilului pe care îl afirmăm atât de des? Acum el trebuie să devină realitate. Dacă am dorit să organizez această conferință, am făcut-o pentru că sunt convinsă că uh, Ehm, este o chestiune extrem de importantă și extrem de urgentă. Lumea se schimbă, ehm, familiile ehm, în care cei doi soți au naționalități diferite sunt din ce în ce mai numeroase și apar deci din ce în ce mai des aceste conflicte transfrontaliere. Am invitat o serie de experți recunoscuți la nivel internațional uh, care ne vor ajuta să facem, uh, să, să înțelegem subiectul și să identificăm posibilități de reflexie, dar și de acțiune. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc tuturor pentru prezență și mă bucur că ne veți putea împărtăși experiențele dumneavoastră uh, bunele practici în activitatea dumneavoastră de zi de zi de judecători, avocați, polițiști, uh, mediatori și așa mai departe. Și acum, în apropierea Zilei Internaționale a drepturilor copiilor, uh, această audiere este o implicare a noastră și un angajament al nostru să facem tot ce ne stă în putere pentru a garanta pe termen lung aplicarea drepturilor copiilor pentru ca justiția să fie adaptată nivoilor lor. Voi da cuvântul acum colegului meu, Tadeusz Țfiepca, eurodeputat, raportorul pentru regulamentul Bruxelles 2 bis sau Bruxelles 2A privind uh, uh, recunoașterea și aplicarea deciziilor în domeniul matrimonial și a responsabilității parentale. Domnule Țievca, aveți cuvântul. Mulțumesc mult, doamnă Moran Chartier, în limba poloneză. Uh, vă salut pe toți, bine ați venit, doamnelor și domnilor, la audierea de astăzi Uh, pe un subiect extrem de important uh, din domeniul uh, dreptului familiei, care se concentrează pe drepturile și situația copiilor în familie, mai ales atunci când există um, un conflict între părinți. În aceste situații de conflict, persoana în poziția cea mai vulnerabilă este copilul Copilul nu poate să înțeleagă toate um, argumentele um, complexe. Eu am lucrat uh, deja de ceva vreme uh, la acest dosar. Am discutat cu o serie de, res, de experți, uh, cu colegi din uh, Uh, Comisia Liber și Jurii cu persoane, cu experți din afara Parlamentului European uh, uh, care se ocupă de drepturile copilului și până acum concluzia mea a fost că ceea ce am încercat să facem în ultimele luni um, au fost inițiative care merg în direcția cea bună, dar cred că problema este uh, Uh, că avansăm foarte lent. În uh, cadrul activității mele în Parlament um, am uh, constatat de asemenea că nu e bine să ne grăbim pe mult. Um, e mai bine să Uh, ca lucrurile să dureze, dar ca legislația să fie de mai bună calitate. Într-un domeniu atât de important cum sunt drepturile copilului, instituțiile europene și reprezentanții statelor membre ar trebui să acorde mai multă atenție uh, și să fie uh, mai implicați pentru ca aceste schimbări să fie accelerate. Cu toții considerăm că aceste schimbări sunt absolut necesare. În activitatea noastră, mai ales legată de revizuirea regulamentului Bruxelles 2A sau Bruxelles 2 bis, pe care am menționat-o doamna președinte, am, organizat, am avut multe întâlniri cu experți, multe discuții, um, cu membrii uh, Comisiei pentru Afaceri Juridice și în urma acestor discuții am ajuns, am ajuns la aceeași concluzie. Indiferent care sunt schimbările din reglementările naționale sau europene, indiferent ce schimbare se face, deci, care are eh, consecințe asupra drepturilor copiilor, Aceste schimbări trebuie să... Um, interesul copilului trebuie să fie criteriul de evaluare în um, aceste schimbări. Principala noastră preocupare trebuie să fie binele copiilor. Și pe măsură ce lucram la Uh, revizuirea regulamentului Bruxelles 2 bis, uh, uh, Comisia a hotărât să extindă domeniul de aplicare al acestui regulament pentru a include, a include și răpirile internaționale de copii. Cu siguranță, aceasta este o problemă majoră care cauzează extrem de multe suferințe atât părinților cât și copiilor. Cooperarea între statele membre trebuie să fie sporită pentru a încerca să se reglementeze și acest fenomen. Suntem conștienți de faptul că numărul uh, familiilor uh, transnaționale um, crește continuu și în aceeași măsură uh, crește și numărul conflictelor transnaționale din domeniul dreptului familiei. Trebuie să încercăm să abordăm aceste conflicte din punctul de vedere al interesului copilului în această familie care se dezintegrează. Am ajuns la concluzia că dacă dorim să afirmăm drepturile copilului în fiecare uh, Uh, în, în, în orice uh, în orice cauză um, copilul trebuie să aibă aceleași drepturi ca și adulții. Copilul poate să fie reprezentant de părinți sau de reprezentanții legali. Deci, dreptul, de exemplu, dreptului copilului de a fi auzit, de a fi audiat, trebuie să fie obligatoriu. Dacă copilul este este prea mic și încă nu se poate exprima, sunt experți care consideră că copiii, chiar foarte mici, pot să se exprime neverbal. Deci pot să, să, să, să, trans, să transmită aceste informații este extrem de important, de asemenea, ca aceste proceduri să fie cât mai scurte. Poziția copilului nu trebuie să fie complicată sau influențată în vreun fel. Copilul poate fi uh, Um, într-o instituționalizat sau se poate, ar, se poate afla într-o uh, familie în timpul procedurilor, dar trebuie să aibă contact uh, cu părinții și cu limba sa. O altă posibilitate este medierea, care este o posibilitate de a limita consecințele uh, acestor uh, uh proceduri. Copilul nu trebuie să fie uh, ostatic într-o, într-un conflict între adulți. Acest, același lucru este valabil și în cazul adopțiilor internaționale. Dacă suntem cu toții de acord că binele copilului este principalul interes, principalul obiectiv, Dacă dorim să apărăm binele copilului, trebuie să avansăm mai rapid deci sper că Comisia ne va da asigurări că uh, avansează. Parlamentul are doar un rol consultativ în această procedură. Sper că ne vom putea intensifica cu toții eforturile și că vom reuși uh, să ne atingem obiectivul cât de curând. Voi prezenta acum um, experții din prima sesiune, doamna Astrid Podșarovski, apoi doamna Anne-Marie Hutchinson, domnul Bjorn Fiderving și Andreea Schulz. Fiecare aveți la dispoziție 8 minute ca să putem obține și, la, și răspunsuri uh, la întrebările colegilor după intervenția dumneavoastră inițială. Dau imediat cuvântul doamnei Astrid Pocialovski, care se ocupă de unitatea pentru drepturile copilului la Agenția Uniune, Uniunii privind de drepturile, pentru drepturile fundamentale. Um, sunteți expert în domeniul dreptului copilului și justiția, sunteți psiholog, psiholog social și intercultural și vă ascultăm. Aveți cuvântul, doamnă, 8 minute. Thanks a lot. Mulțumesc foarte mult. 8 minute nu e foarte mult timp, însă am o serie de planșe pe care am să vi le pot trimite, care conțin informații suplimentare. Atunci, ce am făcut? Conform unei estimări ai comisiei, știm că sunt uh, este un număr foarte mare, 200 și ceva, 2,5 milioane de copii implicați în proceduri juridice, un număr foarte mare, există standarde, există regulamente, însă noi vrem să vedem cum sunt tratați copiii în cadrul procedurilor juridice atunci când sunt uh, victime sau martori uh, la conflicte, eventual în familie și eu am avut privilegiul de a discuta direct cu copiii despre experiențele lor Activitatea noastră se bazează pe articolul 12 din Convenția Națiunilor Unite. Se cerea o justiție mai accesibilă copiilor. Ne-am bazat mult și pe linii directoare ale Consiliului și pe articolul 24 din Cartea Drepturilor Fundamentale care spune că toți copiii trebuie să-și poată exprima opiniile în mod liber și aceste opinii trebuie să fie luate în calcul atunci când sunt judecate chestiuni care îi vizează direct pe acești copii și avem și o serie de directive care ne arată mai clar cum trebuie structurate aceste proceduri pentru ca acești copii să se simtă în largul lor. Există o serie de linii directoare generale, cum ar fi principii, nediscriminarea, cel mai bun interes al copilului, ponderea acordată opiniilor lor, desfășurarea procedurilor cu participarea copiilor și într-un mediu accesibil și într-un limbaj accesibil copiilor. Se pune accentul pe dreptul la informare, este importantă de asemenea protejarea copiilor în acest context, Eh, există și cerințe referitoare la formarea profesioniștilor care vin în contact cu acești copii și o cooperare interdisciplinară solidă. Noi, în activitatea noastră, am analizat situația. Trecem la următoarea planșă. Ne-am uitat la ce s-a întâmplat cu 400 de copii aproape, 392 mai precis, în 10 state membre și am discutat cu judecători, procurori, agenți de poliție, toți cei care au venit în contact cu copiii în acest context. Care sunt concluziile principale? Există mari diferențieri în materie de practici propriu-zise, nu doar între statele membre, ci la nivelul unui singur stat membru. Asta depinde adesea de decizia profesionistului din domeniu. De aceea e important să avem uh, proceduri armonizate, pentru că astfel, indiferent de țară, orice copil ar putea să se bucure de această garanție că este ascultat, uh, este protejat, uh, se poate exprima într-un mediu sigur. Copiii intervievați, uh, majoritatea lor vor să fie ascultați, mulți vor să fie audiați direct, vor să vorbească cu cei care urmează să ia o decizie, însă e nevoie de contextul adecvat pentru un astfel de dialog. De asemenea, am văzut că măsurile concrete în legătură cu dreptul la informare, care să ajute pe copii să, să înțeleagă ce se întâmplă, protejarea, de exemplu, copilului de întâlnirea nedorită cu alte părți la, la proces pe care n-ar vrea să le întâlnească, sunt tot felul de elemente unde situația încă lasă mult de dorit. O concluzie la care am ajuns uh, ține de importanța comportamentului profesioniștilor din domeniu. Dacă ei sunt bine instruiți, atunci ei asigură într-adevăr un context adecvat și recurg la un limbaj accesibil copiilor. Uh, și e important de asemenea și să reducem timpul uh, alocat acestor audieri. Dacă ne lungim prea mult, devin obositor pentru copii. Sigur, situația e și mai complexă când avem dispute de ordin transfrontalier. De asemenea, este deosebit de important să informăm pe copii în legătură cu motivul pentru care se întâmplă ce se întâmplă, să le dăm posibilitatea, să știe de ce, au posibilitatea de a-și prezenta punctul de vedere, dacă, de exemplu, audierea e înregistrată, îi se poate spune copilului că tot ce facem e menit pentru a accelera ca să te chemăm de cât mai puține ori și atunci copilul se relaxează, o să vadă tata, o să vadă mama înregistrare, o să audă ce se întâmplă cu mine. Prin informare putem să ne asigurăm că acești copii nu sunt speriați și participă într-adevăr la proceduri așa cum ar trebui să o facă. Dacă sunt bine informați copiii, Uh, oferă și o depoziție mai clare. Apoi, ce persoane însoțesc copilul? E mai bine să se ia depoziția într-o cameră separată, izolată sau în ce context? Cine explică lucrurile copilului? Deci, oferirea de informații copiilor este cheia succesului. Am, inclusiv am inclus câteva citate din declarațiile copiilor. Dacă aveți timp, uitați-vă la ele. Eu nu am timp să le repet acum. Există și exemple de bună practică. Evaluarea maturității copiilor, un alt aspect. De aici legislația diferă foarte mult. Am constatat de asemenea că evaluarea nivelului de maturitate nu se face totdeauna în mod sistematic și raportarea se face în mod diferit. La fel eh, și atunci când se face evaluarea acelui interesului copilului. Lucrurile diferă foarte mult în funcție de situație. Dreptul la sprijin și protecție. Copiii trebuie să înțeleagă foarte bine ce se va întâmpla și dacă preferă, de exemplu, să fie singuri cu cel care le ia de poziția, poate preferă să aibă pe cineva alături de ei, să se întâlnească cu un părinte, chestiunea selor de așteptare iarăși e importantă. Sprijinul psihosocial, de asemenea, conform observațiilor noastre, ne ajută foarte mult. Am, am foarte multe planșe, spune vorbitoarea, și am luat-o înainte. Există în anumite state posibilitatea de a avea o persoană de sprijin permanent alături de copil pe întreaga durata procedurii. Uh, părinții adesea ar putea să se pomenească într-un conflict de interese sau să aibă poziții ambivalente, ambigue. Deci dacă există o persoană de sprijin uh, care este constant lângă copii, asta ajută foarte mult. Însă și aici se impune cooperare multidisciplinară. Mai am foarte puțin timp. Revin la principiul uh, interesului copilului. copilului. E nevoie de reguli, de protocoale fixe și de asemenea aș semnala aici că am creat un checklist pentru profesioniști cum să uh, Facem o audiere accesibilă pentru copii, aplicabilă tuturor tipurilor de proceduri și de cazuri. Și de asemenea am pregătit și materiale video care le prezintă copiilor ce drepturi au. Copilul după ce le vede știe ce drepturi am, ce pot să cer, la ce să mă aștept. Și atunci copiii devin și ei participanți activi, vin cu întrebări proprii și se simt mai în largul lor. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Merci infiniment. Euh, Mulțumim foarte mult. A fost extrem, extrem de interesant și vă mulțumesc că, că ați respectat limita de timp. Urmează acum prezentarea doamnei Hutchinson. Doamna Hutchinson, astăzi sunteți avocat, specializați în dreptul familiei în Marea Britanie și pe plan internațional conduceți uh, departamentul pentru copii uh, într-un cabinet de avocat celebru, Dawson Cornell. Aveți de asemenea o experiență recunoscută în disputele internaționale referitoare la răpirile de copii, de exemplu. și ați operat în parametrii Convenției de la Haga și a regulamentului Bruxelles 2. Vă dau acum cuvântul, mulțumindu-vă încă o dată că ați venit astăzi să ne ajutați. Madam, and I too. Mulțumesc, doamnă. Și eu am să încerc să mă încadrez în cele 8 minute alocate. Uh, îmi cer scuze de la experții din sală dacă mă întorc puțin la fundamente. Aș dori să vedem care este legislația în vigoare în ceea ce privește de circulația copiilor, mai ales circulația ilicită a copiilor. Și vreau să identific cum anume au evoluat aceste legi în timp, astfel încât am ajuns să interpretăm legislația prin prisma copiilor și aș dori să vă să iluminez și pericolele care ar putea să apară pentru copii. Copiii trec frontierele din diverse motive, familiile se mută dintr-un loc în altul, au dreptul acesta, viețile noastre sunt din ce în ce mai complexe. Așadar, trebuie să creăm politici și mecanisme pentru a trata uh, mișcarea, circulația ilicită a copiilor, dar nu trebuie să punem obstacole în calea circulației um, legale a copiilor. Convențiile noastre internaționale trebuie să asigure certitudine la nivel de politică și la nivel practic. Pentru că viețile noastre sunt tot mai complexe și a devenit tot mai greu să se asigure certitudinea. Cei care lucrați în acest domeniu, probabil că sunteți de acord că situațiile de răpire a copiilor nu sunt ușor de identificat întotdeauna. Familiile sunt foarte complexe, sunt formate din mai multe unități familiale, fie că e vorba de copii vitreci, de um, frație, uh, doar de tată sau doar de mamă și um, uneori motivele pentru care aceștia se deplasează pe perioade destul uh, de lungi, uh, dar totuși nu permanente și în aceste situații avem nevoie de convenții pentru a identifica răspunsurile adecvate. Cele două convenții despre care vorbim sunt Convenția din 1980 cu privire la răpirile de copii și la Convenția de la Haga din 1996, pe care le găsiți pe diapozitivele mele și care doresc să identifice principiile care ar trebui să se aplice pentru a identifica statul um, de origine sau statul de reședință, pentru a de a asigura, sigur, pentru a asigura aplicarea legislației uh, adecvate pentru a asigura în cele din urmă um, protecția și uh, uh, interesul superior al copilului. Principiul fundamental în toate situațiile legate de uh, deplasarea sau reținerea ilicită a unui copil este faptul că aceștia sunt, se deplasează, sunt mutați din statul de reședință uh, um, obișnuită către un alt stat sau sunt reținuți în mod ilicit în alt stat decât cel în care își au uh, reședința obișnuită și trebuie, în primul rând, să se identifice statul de reședință obișnuită pentru a putea, uh, pentru a putea determina dacă e vorba de o deplasare sau o reținere ilicită. Uh, și se aplică, deci, um, Convenția de la Haga din 1980 și există și legislația europeană. Însă dacă nu poți să arăți că un copil uh, s-a deplasat sau a fost reținut departe de satul său de reședință obișnuită, nu poți să aplici principiile, prevederile acestor uh, legi. Și Convenția din 1980 și cea din 1996 și legislația europeană au o lipsă. Nu definesc ce este reședința obișnuită. Cum se identifică statul de reședință obișnuită al unui copil. Um, recunoașterea și definirea au evoluat uh, pe măsură ce a evoluat legislația și trebuie să nu uităm că în ceea ce privește convențiile de la Haga nu există o uh, Uh, legislație sau o curte superioară. Fiecare țară implementează uh, convenția prin procesele lor uh, naționale. Așadar, să încercăm să vedem care sunt principiile care s-ar aplica pentru a identifica o reședință obișnuită a unui copil. Um, în timp, uh, legislația pune în centru în centrul său copilul și uh, reședința obișnuită a acesteia. Nu e vorba, în primul rând, de reședința obișnuită a uh, părinților, ci ne uităm la copil și există uh, dispoziții în legislație care ne arată ce anume trebuie să analizăm. Stabilitatea copilului, nivelul de integrare al acestuia, uh, dacă acesta s-a înrădăcinat, să spunem așa, în locul unde este și se spune că uh, un copil mai mic, de fapt, își va uh, face, uh, se va integra și se va stabiliza, deci va, va prinde rădăcini într-un loc mai repede decât un copil mai uh, mare. Să vă dau un exemplu. Dacă un cuplu, zicem, soțul zice, am un loc de muncă și o să ne mutăm din Franța în Germania pentru un an. Familia se mută, în acea perioadă de un an, care în mod clar nu era permanentă, toată lumea era de acord că se întorc la sfârșitul anului, dar, conform legislației și jurisprudenței, în această perioadă de uh, un an sau mai puțin de un an, copiii se poate să-și fi pierdut uh, reședința obișnuită în Franța și să fi dobândit o reședință obișnuită în Germania. Și dacă la sfârșitul acestei perioade soția ar spune nu, mi-e place Berlinul, vreau să stau aici, copiii se descurcă foarte bine la școală, poate am întâlnit pe altcineva sau mai știu ce s-a întâmplat, atunci, uh, într-adevăr, uh, copiii nu sunt reținuți în mod ilicit de la reședința obișnuită din momentul plecării, pentru că ei au acum reședința obișnuită în Germania. Care este uh, scopul acestui exemplu? Vreau să subliniez că copilul este plasat în centrul unei analize calitative și cantitative dincolo de chestiuni cum ar fi obiecțiile copilului, riscul de intolerabilitate și fundamentele convenției, noi punem, de fapt, în centrul, în centru copilul. Și dacă facem acest lucru, trebuie să fim conștienți care sunt riscurile pentru copil. Trebuie să fim conștienți că procesele și procedurile noastre trebuie să protejeze copilul și uh, a opiniilor, sentimentelor uh, și convingerilor sale și dorințelor sale. Și am aici uh, un exemplu practic este vorba despre un uh, caz care a ajuns la Curtea Supremă în care o mamă s-a mutat cu cei patru copii în Spania, în mod legal, soțul uh, a fost de acord, se, erau separați. Patru luni mai târziu, toți cei patru copii s-au întors în Anglia pentru a-și vizita uh, tatăl de Crăciun. În, în timpul perioadei de Crăciun au stat acolo și la sfârșitul vacanței i-a reținut în uh, Anglia spunând că nu încalcă legea pentru că în pofida faptului că nu s-au întors în, uh, în uh, Spania, copii în perioada de patru luni în care fuseseră cu mama în Spania, de fapt nu dobândiseră acolo o reședință obișnuită pentru că nu aveau stabilitate, nu mergeau încă la școală sau nu mergeseră la școală suficient timp și judecătorul, într-adevăr, a uh, evaluat uh, situația uh, spunând că, într confirmând că, într-adevăr, în perioada de patru luni, copiii nu dobândiseră reședință obișnuită în Spania. Deci trebuie să fim foarte atenți la cum anume toate aceste lucruri afectează interesul copiilor. Madame, Mulțumim! Am apreciat foarte mult faptul că ați prezentat cazuri foarte concrete pentru a ilustra principiile pe care le-ați afirmat. Astfel am putut urmări raționamentul dumneavoastră mult mai ușor. Vă mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului Bjorn Siverding, membru al Consiliului de Administrație și secretar al NELFA, rețeaua asociațiilor familiilor LGBTIQ. Una dintre misiunile acestei rețele este aceea de a apăra drepturile copiilor, care este eh, firul nostru conducător încă de la începutul audierii de azi. Deci, obiectivul este ca și copiii acestor familii să se bucure de aceleași drepturi ca ceilalți copii, promovând uh, uh, politici de, egalități, de egalitate în drepturi. Aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare și pentru invitație. Vin din partea NELFA, uh, rețeaua asociațiilor familiilor LGBTIQ. Doresc să subliniez faptul că copiii din familiile curcubeu încă se confruntă cu discriminări din cauza lipsei de drepturi egale la nivel național și apar situații foarte dificile atunci când vine vorba de libertatea de uh, circulație a acestor familii. Deci chiar înainte de situații mult mai complicate, în cazul în care familiile se separă sau divorțează, există o slăbiciune Uh, sistematică și o lipsă de drepturi acestor copii. Pentru a ilustra drepturile familiilor curcubeu în Europa, aveți aici uh, o hartă a drepturile acestora în Europa geografică uh, pe baza legilor și, poli- și politicilor aplicate în diferitele state membre, când vine vorba de comunitatea LGBTIQ, um, și uh, dreptul familiei. Vedeți că Europa Occidentală este cu roșu și Europa de Est uh, este cu verde, mă scuzați, Europa de Est este cu roșu. În ultimii 20 de ani um, s-a avansat mult, într-adevăr, dar totuși încă Există o situație foarte diferită. Există situații foarte diferite în Uniunea Europeană. În 14 state membre există egalitate, la căsătorie în 14 nu. Parteneriatul uh, uh înregistrat uh, există în, în șase țări, dar încă sunt șase țări în UE fără niciun fel de recunoaștere a părinților. Uh, uh, uh, România, Bulgaria, Polonia, Slovacia, Letonia și Lituania. Și bineînțeles, această situație are efecte asupra copiilor. Nu doresc să vorbesc prea mult despre acest lucru, dar trebuie să amintesc că atunci când celălalt părinte nu este recunoscut legal sau certificatul de naștere nu menționează ambii părinți, ambele mame, ambele ambitați, atunci ă, părinții au mai puține drepturi și obligații chiar în uh, situații foarte complicate și, mai, și copiii au mai puține drepturi și avantaje. Libertatea de circulație este un avantaj enorm pentru familiile uh, cetățenilor europeni, uh, dar ce înseamnă membrii ai familiilor lor când vine vorba de comunitatea LGBTIQ? ce întâmplă când soțul este de același sex, este un partener înregistrat, e, ce se întâmplă în cazul fiecărui tip de persoane din acest grup și um, este copilul biologic sau adoptat sau un copil cu două mame. Um, cazul Coman a clarificat lucrurile în această vară, în luna iunie, Um, în urma hotărârii Curții de Justiție de la Luxemburg și acum știm că uh, prin soți se înțelege și soți de același sex. Vom trece peste acest exemplu. Uh, voi da un exemplu din lumea reală pentru a vă arăta cât de complicat poate să fie să um, trăiești într-o familie curcubeu. Deci, um, Ehm, fetița cu ochelari de soare, eh, Francesca, a fost, eh, s-a născut în 2012 eh, în Spania ehm, și are două mame, Eleni, o mamă grecoaică și Kate, o mamă britanică. Deci ehm, reședința familiei este în Spania. În Spania, certificatul de naștere recunoaște ambele, recunoaște ambele mame, chiar dacă ele nu sunt căsătorite sau nu au un parteneriat civil. Uh, pentru a obține cetățenia spaniolă, un copil uh, cu părinți străini trebuie să fie înregistrat în străinătate, dar în acest caz nici Regatul Unit, nici Grecia nu a acceptat transcrierea certificatului de naștere al Francescăi. Grecia a spus nu putem transcrie certificatul de naștere pentru că nu acceptăm familiile cu două mame în Grecia și în Regatul Unit. Există posibilitatea unei familii cu două mame, dar doar cu anumite condiții și o condiție este ca tratamentul pentru fertilitate să aibă loc în Regatul Unit. Deci Francesca nu a putut să, se, să fie înregistrată în uh, Regatul Unit, uh, nici în Spania, nici în Grecia și a fost practic apatridă. La trei luni um, i s-a diagnosticat un cancer și mamele, bineînțeles, au încercat să facă tot ce le stă în putere să trateze copilul în altă țară, la Paris, la Londra uh, și a fost imposibil, din punct de vedere legal, să călătorească cu Francesca. Până la urmă, s-a găsit o soluție pentru această familie, pentru că un funcționar care s-a ocupat de transcrierea certificatului de naștere în Grecia a închis ochii și a spus, bun, voi produce un nou certificat de naștere cu o singură mamă și astfel veți putea obține cetățenia spaniolă. Dar astfel Francesca, din punct de vedere juridic, și-a pierdut pe una dintre mame, pentru că pe certificatul uh, transcris uh, apărea numele unei, doar uneia dintre mame. Iată un alt exemplu care are de-a face cu subiectul discutat astăzi. Este povestea lui Victor. Am schimbat numele. Uh, mama este daneză, Janet, cealaltă mamă este mm, din Bulgaria. Victor s-a, numit, s-a, s-a născut în 2016 în Danemarca Ehm, pe certificatul de naștere a menționat numele ambelor mame, dar câteva luni mai târziu mamele au divorțat. Mama din Bulgaria a încercat să obțină un certificat de naștere bulgar, dar municipalitatea din orașul său a refuzat asta pentru că mamele lesbiene nu sunt recunoscute de legea din Bulgaria. S-a depus o plângere și Tribunalul Administrativ a hotărât că certificatul de naștere va fi uh, emis, uh, dar nu va apărea nimic uh, uh, în dreptul tatălui. Uh, și uh, în Danemarca trebuia să demonstreze originea tatălui. Mama bulgară a obținut noul certificat de naștere, a reușit să obțină un nou pașaport internațional și s-a dus în Bulgaria fără permisiunea uh, mamei daneze și fără ca mama daneză să știe de asta și mama daneză nu și-a mai văzut copilul. În 2018 au avut loc două uh, procese cu um, Uh, sprijinul rețelelor LGBTIQ în Bulgaria și Danemarca pentru a avea acces la copil și pentru a permite o relație între uh, mamă și copil. Dar tribunalul bulgar a spus că acest lucru nu este posibil, că drepturile parentale nu respectă, n-ar respecta principiile dreptului și ordinii publice în Bulgaria. Deci nici vorbă să accepte așa ceva. Și o ultimă frază. Pentru noi este foarte urgent să există o recunoaștere reciprocă a documentelor civile, nu doar al formei acestora, dar și al conținutului acestora, pentru a evita un vid juridic uh, lung pentru copii și familiile lor. Și pe ultimul slide o recomandare să citiți din nou rezoluția Consiliului Europei privind viața privată și familială din octombrie. Familiile curcubeu există uh, chiar dacă există sau nu legislație pentru ele. Aceste familii au aceleași niveluri, aceleași nevoi ca și alte familii Um, trebuie să recunoască această realitate și este urgent ca statele să facă eforturi pentru a depăși discriminarea atât față de adulți cât și față de copii. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult și dumneavoastră, iată ne-ați adus în fața ochilor aceste situații atât de complexe care duc la inegalități <clears throat> între copii și alți copii inegalități între copii și părinți, inegalități în rândul unor familii. Vă mulțumim foarte mult! Sigur, prezentările noastre vor genera multe reacții și întrebări, așa că acum am să-i dau cuvântul doamnei doctor Andreea Schulz, cea de-a patra intervenientă. Sunteți alături de noi astăzi. Lucrați la DG Justiție vă ocupați de restructurarea, reformularea regulamentului Bruxelles 2A și sunteți prim secretar detașat la conferința de la Haga. Iată, sunteți în miezul întregului efort juridic pe planul dreptului internațional privat și a fost directoarea Directoratului directe Centrale din Germania vă dau cuvântul, mulțumindu-vă că ați venit astăzi să ne prezentați experiența noastră. Thank you very much. First of all, of course, I would like to thank very much on behalf of the Commission the Mulțumesc foarte mult. În primul rând vreau să nu mulțumesc în numele Comisiei Europene, Comisiei Juri și coordonatorului uh, Parlamentului European pentru drepturile copiilor, cu care avem o colaborare excelentă și mă bucur că pot să vă informez cu privire la starea negocierilor pentru reformarea regulamentului Bruxelles 2A, un subiect foarte important pentru noi și știu că este foarte important și pentru dumneavoastră. După cum vedeți pe primul diapozitiv, uh, Vorbim despre regulamentul Bruxelles 2A, nu vorbim despre o schimbare pe fond, pentru că e vorba doar de uh, e vorba de competență, recunoaștere uh, și executare a deciziilor în materie uh, matrimoniale și de răspundere părintească cu caracter transfrontalier. Regulamentul are și câteva provizii care armonizează aplicarea Convenției de la Haga privind răpirile de copii. Și în evaluarea sa, Comisia s-a bazat foarte mult și pe tot ce am primit de la Parlamentul European, petiții către Parlamentul European um, și către uh, biroul uh, mediatorului Parlamentului European, în momentul de față numit coordonator. Am uh, organizat, uh, sigur, uh, Uh, uh, ședințe uh, periodice cu autoritățile centrale din statele membre care au fost înființate în temeiul regulamentului Bruxelles 2A și am discutat cu toate părțile acestea pentru a vedea care sunt problemele care au apărut. Și vedeți aici cele șase domenii în care am încercat să uh, aducem îmbunătățiri. Um, în uh, atunci când este vorba de răpirile de copii, vrem să uh, accelerăm procedurile, uh, să, se, să îmbunătățim condițiile în ceea ce privește audierea copiilor, abolirea procedurii de execvatur, uh, ușurarea executării hotărârilor, plasarea unui copil într-un alt stat membru și, de asemenea, vrem să îmbunătățim și temeiul juridic, astfel încât autoritățile centrale să coopereze mai bine. Uh, la nivel transfrontalier. Și acum, dacă luăm uh, aceste îmbunătățiri, să le privim în detaliu. Răpirile de copii. Am încercat, deci, să accelerăm uh, întoarcerea, uh, returnarea copiilor. Am încercat uh, să uh, scurtăm uh, limitele, uh, limitele de timp în care trebuie soluționate aceste situații. Uh, um, să limităm numărul de tribunale în fiecare stat membru sau de instanțe care pot să uh, trateze cazuri de răpirea copiilor pentru a concentra, deci, competența. Uh, am încercat să limităm numărul de căi de atac care pot fi introduse într-o procedură pentru ca să se poată executa mai repede um, uh, hotărârile luate și am încercat să promovăm uh, medierea. Aici vedeți ceva cu roșu și anume faptul că s-a luat o decizie în Consiliu, un pas important înainte în ceea ce privește audierea copiilor, pentru că sigur că se aplică uh, Carta Europeană pentru Drepturile Omului, dar aceste instrumente nu conferă drepturi directe cetățenilor în toate statele membre. Ele sunt adresate statelor și acum avem un instrument procedural care se adresează uh, părinților, copiilor, copii care pot să uh, exercite dreptul de a fi audiați în instanță. Deci e o... De și de asemenea am încercat să ne asigurăm că mici diferențe în uh, procedurile de audiere a copiilor să ducă la uh, situații de nerecunoaștere a hotărârilor. Um, Abolirea procedurii de, de execvaturi, de asemenea, este discutată în Consiliu și aici Consiliul uh, a spus că da, va lua o decizie în acest sens. Sigur că trebuie să se asigure niște garanții procedurale, dar principiul în sine a fost convenit deja. În ceea ce privește mm, executarea, care se face prin legislație națională astăzi, introducem niște uh, motive mm, armonizate Uh, pentru uh, refuzarea executării. Știți că această uh, declarație de executare este una în care un judecător într-un stat membru poate să declare ca fiind executorii o hotărâre într-un stat membru, dar aceasta nu este executată în practică în celălalt stat membru. Și de aceea trebuie să, uh, să se reducă pragul acesta uh, Uh, al uh, motivelor pentru care să se refuze executarea. Statele membre au ajuns la un nivel de armonizare și statele membre pot să aplice legea națională în măsura în care acesta este compatibilă cu regulamentul. În ceea ce privește plasarea copilului într-un alt stat membru, aici uh, regulamentul se referea la situații în care un copil avea nevoie de o nouă familie și se decide dintr-un motiv sau altul că adopția nu este instrumentul uh, cel mai bun. Dar în practică am văzut că de fapt uh, în cele mai multe cazuri e vorba de o plasare complet diferită, așa nume, măsuri educaționale. Copiii um, au comportamente deviate și autoritățile de protecție a copilului um, dau, uh, oferă sprijin uh, părinților și copiilor Um, ceea ce sigur este o situație foarte diferită față de cea în care copilul are nevoie de o nouă familie. Sunt și situații în care un copil trăiește într-o uh, țară și este în îngrijire și trebuie să fie găsit o nouă familie, dar poate că are rude într-o altă țară cu care copilul are legături strânse. Și aici încercăm să găsim o soluție și sigur că e nevoie și de uh, consolidarea cooperării între autoritățile centrale. Protecția datelor uh, uneori uh, a pus obstacole aplicării regulamentului în trecut și odată cu intrarea în vigoare a regulamentului privind protecția datelor, acest lucru a devenit și mai important. Trebuie să ne asigurăm că dispozițiile pe care le decidem vor fi și um, aplicabile în practică. Și pentru că um, se discută situații în care un copil a fost ră, uh, răpit uh, în timp ce sunt în derulare uh, procedurile de returnare. Părintele um, judecătorul este încurajat să asigure um, contactul între părintele rămas în urmă și copilul care este răpit și se găsește într-un alt stat, astfel încât să nu pierdă contactul. Și acum, care sunt pașii următori? Lucrăm foarte, foarte serios uh, și sperăm că uh, vom uh, încheia lucrurile importante la următorul coreper și dacă totul merge bine, președinția austriacă dorește să uh, ducă dosarul la uh, întâlnirea JAI de pe 7 decembrie pentru un uh, acord, pentru o abordare generală pe articole, articole. Și probabil că președinția română rămâne să finalizeze negocierile um, pentru uh, considerentele și formularele care rămân uh, o posibilă dată de aplicare ar fi 1 iulie 2022, pare foarte târziu, dar așa cum au uh, zburat ultimii trei ani, sunt sigură că și următorii trei ani o să zboare la fel de repede. Mulțumesc! Uh, uh, Vă mulțumesc foarte mult pentru hotărârea dumneavoastră ca procedurile să fie accelerate și clarificate și de a promova medierea. Sper că președin, următoarele președinții ale Uniunii Europene nu vor întârzia sau nu vor distruge această determinare a dumneavoastră. Deci ne dați multe speranțe. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți. Discussion, nous avons, euh, monsieur le président. Deschidem acum uh, dezbatere, avem 10 minute. Am să-i rog, spune domnul președinte, pe colegii care vor să intervină maximum 10 minute întrebări plus răspunsuri. Trebuie să respectăm timpul acordat pentru că mai avem încă două serii de prezentări după care veți putea interveni. Prima intervenție dorește cineva întrebări? Se pare că nu. Ba da. Uh, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Mă numesc uh, Alice Copet, sunt avocat la barul din Bruxelles și aș dori să vă semnalez o situație deosebită a unor copii din regiunile ultraperiferice, Guiana, Martinica și așa mai departe, în conformitate cu regulamentul 2 bis, 2A, nu se ține cont de distanța geografică. Eu, ca avocat, mă confrunt cu situațiile din, din Belgia care uh, nu înțeleg că acești copii trebuie să, să petreacă ore nenumărate uh, în, călătorind din, din regiunile ultraperiferice până în Franța. Și autoritățile uită acest lucru. Timpul de întoarcere, timpul de deplasare nu este luat în calcul. Tribunale pur și simplu nu țin cont de acest lucru. Mulțumim foarte mult, uh, doamna avocat. E o precizare importantă pentru că Dacă ne gândim la situația Guianei, care ține de Franța, avem într-adevăr problemă cu legăturile. Este o chestiune într-adevăr de interes și demnă de atenția Comisiei. Sunt alte intervenții? Se pare că nu. Trecem atunci la următorul punct. Eventual, înainte de asta, doamna Schulz ar putea să ne spună dacă are vreo poziție legătură cu această situație a regiunilor ultraperiferice. văzut că dădeați din cap, cred că cunoașteți problema. Vă rog să nu ezitați să, să luați cuvântul, doamnă doctor. Nu sunt timidă, vă asigur. Cunoaștem problema, însă, din nefericire, e o chestiune care ține de normele de drept intern în familie, în statele membre. Competența noastră e doar de aceea se decide în ce țară este judecat procesul, dacă toată chestiunea este de, o, de la latitudinea autorităților franceze, noi nu avem niciun cuvânt de spus. Colegii de la Agenția pentru Drepturile Fundamentale, colegii de la Consiliul Europei, încearcă să aducă un plus de conștientizare pe această temă și să ducă la modificări în legislație. Când e vorba de chestiuni comunitare, vedem adesea că e o problemă să introduci factorul distanță dacă locuiești în Noua Caledonie, 22 de ore să vii în, în Franța, dacă ești în Polinezia, 24 de ore până să vii în Franța. Uh, ar trebui ca acest factor să fie luat în calcul. Nu sunt alte intervenții? Atunci putem trece mai departe. Doamna președinte, aveți cuvântul? Mulțumesc! Trecem acum la a doua serie de prezentări. Suntem aproape în timp. Mulțumesc tuturor celor care ne-au uh, vorbit până acum într-o manieră precisă și extrem de interesantă. Acum o să discutăm exemple de bună practică în materie de luarea depozițiilor copiilor, o chestiune de altfel menționată și în prezentările anterioare. Deci, care sunt practici la nivelul procedurilor judiciare și administrative atunci când e vorba de uh, conflicte familiale internaționale? dreptul copilului de a fi ascultat uh, în toate procedurile care îl vizează este un drept uh, menționat în Convenția Națiunilor Unite, e scris acolo, negru pe alb, dar uh, problemele apar atunci când e vorba de a pune în practică acest principiu. Avem alături de noi de experți doamna Kruger, este prima, profesor de drept internațional privat, drept european și drept internațional al familiei la Universitatea din Anver, preda acolo din 2010, participă la numeroase proiecte de cercetare europene în acest domeniu, mai ales în ceea ce privește luarea depozițiilor de la copii. Ehm, Doamne, doctor, despre asta urmează să ne vorbiți și credeți-ne, vă vom asculta cu mare interes pentru că vrem într-adevăr să se îmbunătățească situația luării acestor depoziții. Vă ascultăm. Aveți 15 minute la dispoziție. Thank you very much for inviting. Mulțumesc, vă mulțumesc pentru invitație. Aș dori să încep spunându-vă că vă prezint niște rezultate foarte preliminare ale proiectului nostru Voice. Este un proiect de cercetare cofinanțat de Uniunea Europeană, partenerii noștri de proiect, după cum puteți vedea, Missing Children, Missing Children Europe, universitățile uh, Anver, uh, Genova și Ghent, uh, centrul uh, ICO, MIC, Child Focus și mulți parteneri se găsesc în sală astăzi. Le mulțumesc pentru colaborare și vreau să mulțumesc sigur și cercetătorilor de la universitățile Anvers și Genoa, care, Genova, care au lucrat de fapt la acest proiect. Pentru început, să vă spun ce am făcut. Am analizat uh, jurisprudența de, de la 1 martie 2005 până în 31 decembrie 2017. 1 martie este momentul în care a intrat în vigoare regulamentul Bruxelles 2A și cea de-a doua dată este data la care proiectul nostru de cercetare a început. Am analizat 938 de hotărâri din aceste state membre pe care le puteți vedea. ne am putut să includem toate statele membre pentru că n-am avut suficientă finanțare. 8 uh, hotărâri ale Curții de Justiție și 54 de decizii ale Curții Europene a Drepturilor Omului. Și ce am făcut? Am analizat hotărârile și modul în care acestea uh, vizau uh, interesul superior al copilului și cum s-a făcut legătura cu alte instrumente juridice. Proiectul a fost mai amplu, a, a mers dincolo de audierea copiilor, luând în consider, a luat în considerare interesul copilului și audierea copilului ca parte a, a interesului. Deci, am a, colaborat cu cercetători și cu corespondenți naționali pentru limbile pe care nu le înțelegeam și am văzut că această noțiune de interes superior al copilului este utilizată în uh, instanțe în mod diferit. Uneori nici nu se face trimitere la acest lucru, se spune doar convențiile deja garantează um, drepturile și interesul superior al copilului, deci nu e nevoie să analizăm în mod specific aceste lucruri. În alte cazuri, interesul superior al copilului a fost legat foarte strict de motivele din Convenția de la Haga și din regulamentul Bruxelles 2A, doar în măsura în care uh, s-a spus convenția garantează acest drept astfel. Au fost și cazuri în care interesul copilului a fost legat uh, de motive de uh, derogare, fie că e vorba de, era vorba de risc, situație intolerabilă, um, și în unele dintre cazuri, interesul superior al copiilor Uh, a uh, dus la mai multe derogări decât ar fi fost necesar și anumite hotărâri au folosit acest uh, concept de interes superior al copiilor ca un concept separat, independent, pe lângă instrumentele juridice. Trimiterile la interesul superior al copilului atunci când s-a făcut trimitere în mod explicit, pentru că am luat doar trimiterile explicite, am uh, studiat și cele implicite, dar nu avem vreme astăzi să le discutăm. Acestea au fost cazurile în care s-a făcut o legătură foarte clară între uh, concept și documentul juridic. În cele mai multe cazuri s-a făcut legătura cu articolul 3, în 50 de cazuri, cu articolul 3.1 din uh, Convenție. În 167 de cazuri s-a făcut trimitere la Convenția de la Haga, 38 de alte uh, Uh, trimiteri da, in, instrumente naționale sau internaționale, fie că e vorba de Constituție sau de un act de drept familial. În 26 cazuri s-a făcut trimitere specifică la jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. Și interesant aici este că 16 din aceste 26 de cazuri se referă la uh, uh, speța Neulinger Mamuso uh, X versus Letonia, și am observat că și după ce după această după uh, pronunțarea acestei uh, hotărâri, uh, curțile au făcut deci trimitere la ea. Și judecătorii de la Curtea Europeană um, au spus că um, hotărârea în speța X, uh, X versus Letonia, de fapt, um, a, uh, a modificat în sens contrar uh, uh, situația în uh, speța Neulinger și totuși uh, am văzut trimiteri ulterioare la uh, hotărârea în speța Neulinger. Uh, deci se pare că a avut un impact foarte puternic acea hotărâre. Apoi, 32 um, de um, cazuri fac trimitere la jurisprudență um, națională sau străină și 145 alte, altfel de, altfel de trimiteri, inclusiv către literatura de specialitate. Și am analizat modul în care se face trimitere la interesul superior al copilului. Unele tribunale spun uh, interesul superior îl reprezintă țara de reședință obișnuită. Um, sau spun că ar trebui să se judece uh, procedura respectivă în fața uh, instanțelor din țara de reședință. Deci trebuie să se întoarcă cât mai repede copilul. Um, aceasta este o altă modalitate de a defini cel mai interesul superior al copilului, înseamnă returnarea promptă. Deci vedem instanțe care privesc lucrurile astfel. Se spune în mod corect că interesul superior al copilului este mai important decât uh, pedepsirea uh, părintelui care a răpit copilul. Interesul superior al copilului se leagă de copilul uh, respectiv, nu ca un concept general. Interesul copilului este unor legat deci, de țara de reședință obișnuită, alteori de țara de refugiu. Foarte adesea se face legătura între interesul copilului și um, riscurile, riscul grav sau ca acest copil să fie pus într-o situație intolerabilă sau de a suferi violență uh, fizică sau emoțională. Instanțele spun de asemenea că interesul superior al copilului înseamnă să se ia în considerare și opinia copilului. Și aici intervine audierea acestuia. Deci se face o legătură între interesul copilului și ceea ce spune copilul că este în interesul său sau că își dorește. Um, se face legătura și între interesul copilului și conflictul între părinți curtea spunând că trebuie să se facă eforturi pentru a reduce conflictul dintre părinți, pentru că acest lucru este um, în detrimentul copilului. Și o să revin la acest subiect când vorbim despre mediere. În orice caz, interesul copilului este un principiu um, de bază um, în luarea hotărârilor și am văzut, deci, o ponderare a drepturilor, între drepturile copilului și drepturile părinții. Deci, vedem pe partea dreapta elementele pozitive care, deci, uh, uh, îmbunătățesc uh, cumva sau duc la interesul copilului, la um, um, o situație pozitivă, deci pentru copil, și pe partea cealaltă se văd elementele negative uh, și ce este foarte important este ca instanțele să găsească acele elemente care să îmbunătățească situația copilului. Deci, de exemplu, să analizăm ce ar însemna bunăstarea copilului. Noi, avocații, uneori nu știm ce înseamnă bunăstare, dar asta este o altă parte a cercetării Voice, care este realizată de sociologi, uh, și uh, într-o fază ulterioară a proiectului vom face legătura pentru a vedea dacă avocații înțeleg în mod corect ce înseamnă bunăstarea. Um, întreținerea relațiilor de familie, um, returnarea copilului împreună cu părintele care l-a răpit, dacă există o, o relație um, strânsă între uh, copil și părintele care l-a răpit. Apoi, instanțele uh, iau în considerare și dezvoltarea um, psihologică, educațională, um, uh, educația, dezvoltarea într-un mediu sigur, um, sănătos, um, echilibrul, condiții de trai satisfăcătoare. Satisfăcătoare nu înseamnă doar un pic mai bine decât în cealaltă țară. Pentru că dacă ne uităm la elementele negative, o să vedem uh, chiar jos elementul finanțe insuficiente sau lipsă a unui loc de muncă. Și acum trec la următorul diapozitiv care se referă la audiere. Am găsit 194 de cazuri în care s-a uh, luate în considerare acest element al audierii copilului și 126 de cazuri în care copilul nu a fost audiat și s-a dat o explicație pentru acest lucru. Deci sunt foarte multe cazuri în care um, copilul a fost audiat uh, sau, mă rog, nu a fost audiat, dar s-au dat uh, niște explicații și pentru aceste 194 de cazuri în care copilul a fost audiat, au observat că uneori Copilul a fost audiat pentru a vedea dacă el uh, obiectează, uh, dacă nu dorește să se reîntoarcă. Dar uneori audierea a mers mai departe de atât. Uh, s-a analizat dacă există un risc. Când analizăm dacă există un risc la returnarea copilului, haideți să auzim, să ascultăm perspectiva copilului, chiar dacă el nu se opune returnării, astfel încât acesta să fie un motiv de refuz al returnării um, pentru a vedea dacă s-a audiat copilul pentru a vedea dacă el s-a stabilit în noul mediu, dacă se simte bine acolo. Um, și o combinație a, a criteriilor de mai sus. Apoi, atunci când copilul nu a fost audiat, mi s-a părut interesant că multe tribunale explică de ce nu au audiat copilului și cred că acest lucru se datorează și activității Comisiei Europene și a regulamentului Bruxelles 2A, care a pus în vizor audierea copilului și atunci când instanțele nu audiază copilul, ar trebui măcar să explice de ce nu au făcut-o. Și sigur, motivul principal a fost vârta și maturitatea. După cum știm, copiii sunt răpiți uneori la o vârstă fragedă, până la 2 ani. Așa cum a spus însă și domnul Țivca, copiii Uh, pot să-și exprime opiniile și în manieră non-verbală. Deci încă mai este muncă de făcut. Unor tribunale au spus că nu ar fi potrivit să audieze copilul, în situații în care copilul nu se poate exprima bine mm, din cauza că este bolnav sau are anumite probleme. Unor nu a fost audiat pentru că au fost alte instanțe care au audiat copilul sau pentru că se consideră că instanța dintr-un alt stat membru ar trebui să audieze copilul. Și aici, uh, sigur că uh, acest uh, criteriu nu este aplicabil pentru că poate copilul a spus altceva, poate în audierea dintr-un alt stat membru sau în fața unei alte instanțe um, s-au pus alte întrebări. Și cred că aici, pentru a decide dacă nu e necesar audierea copilului, mai, ar mai trebui să muncim un pic. Mulțumesc! Nu, très Vă mulțumesc foarte mult. Ne arătați cât de important este să fie audiați copiii în majoritatea cazurilor. Și uh, impactul asupra copiilor foarte mici este de asemenea important și uh, într-adevăr este important să fim foarte atenți la copii. Al doilea expert uh, din această sesiune este Javier Francisco Forcada Miranda. Vă mulțumim pentru prezență. Vă lucrați uh, în Serviciul pentru Relații Internaționale din Consiliul General al Puterilor Judiciare din Spania. Ați fost judecător uh, senior la Curtea de Apel din Madrid și faceți parte din rețeaua internațională a, judecă- a judecătorilor și sunteți persoană de contact din rețeaua judiciară europeană în uh, domeniul civil și comercial pentru Spania, ca și antevorbitoarea dumneavoastră, aveți un sfert de oră la dispoziție. Vă rog. Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Am o prezentare, dar va fi foarte greu să o fac în 8 minute așa că voi începe cu sfârșitul, pentru că mesajul pe care doresc să-l transmit este cel mai important și nu, și nu doresc ca din lipsă de timp să nu pot să-l transmit. Președinta, aveți un sfert de oră la dispoziție, nu 8 minute. Vă puteți face prezentarea și apoi vă vom pune întrebări. Bine, pues în 15 minute. Bun, atunci dacă am 15 minute voi începe cu câteva idei care mi se par importante de transmis și apoi vom trece la prezentare. Înainte de prezentare doresc să vă spun că eu consider că este esențial următorul lucru. În țara mea am fost uh, judecător în dreptul familiei uh, și în această calitate Uh, am putut discuta cu foarte mulți copii și doresc să spun Parlamentului European, când vine vorba de audierea minorilor, că este extrem de dificil să discuți cu un minor și este extrem de dificil să discuți cu un minor care se află într-o situație dramatică atunci când uh, familia sa este implicată într-un uh, într-un litigiu la nivel internațional există standarde pentru audierea minorilor, uh, conform uh, Convenția pentru drepturile copiilor uh, a ONU, articolul 12. Există și o interpretare a acestui articol în articolul 24 din Carta Drepturilor Omului a UE, dar este foarte greu să se aplice aceste standarde în practică. Adică, Convenția ONU spune că copilul trebuie audiat și în ce condiții trebuie audiat dar în realitate este foarte greu să organizăm corect aceste audiere ale minorilor. În uh, cadrul Consiliului uh, Europei am reprezentat țara în Comitetul de Cooperare Juridică care a pregătit linii directoare care apără drepturile copiilor și dacă avem un ghid care ne spune cum trebuie uh, să uh, interacționăm cu minorul uh, atunci când el are de-a face cu justiția. Eu cred că până la urmă statele membre care sunt responsabile de audierea minorilor, acest lucru nu se face atât de bine cum ar trebui să se facă teoretic. Eu cred că pentru ca minorii să fie audiați corect în diferitele state membre, trebuie ca aceste state să aibă o jurisdicție specializată în dreptul, fam- în dreptul familiei. Mai mult, judecătorii, procurorii, persoanele care lucrează în aceste jurisdicții trebuie să, ai, să fie formați pentru a audia pe minori. Minorul trebuie să fie întotdeauna în centrul atenției și uh, părere, trebuie să țină întotdeauna cont de părerea lui. Deci, trebuie să se depășească orice barieră de ordin uh, cultural care să nu permite audierea minorilor. Trebuie să ne adaptăm la vârsta minorului ca să-l putem audia corect și dacă um, minorii uh, sunt minori cu um, dizabilități, pentru că în Convenția din 2016, care apără drepturile persoanelor cu dizabilități, se spune că minorii cu dizabilități au aceleași drept de a fi audiați ca și orice alți minori. Și nu trebuie să uităm acest lucru și trebuie să-i audiem adaptându-ne la dizabilitatea lor. Și pentru asta trebuie să fim specializați și obișnuiți. Dacă nu facem în așa fel încât statele noastre să aplice ă, standarde internaționale corect, înseamnă că nu audiem corect minorii. Este un aspect esențial. Două aspecte sunt foarte importante. La ce vârstă poate fi audiat un minor și uh, Uh, ce vârstă trebuie să aibă pentru ca să se considere că avizul său este relevant, opinia sa este relevantă sau părerea sa. Putem vorbi mult despre asta, dar eu doresc să transmit Parlamentului faptul că nu există principii absolute. Chiar dacă un minor nu este suficient de matur, poate să se exprime în mod imatur, dar totuși într-un mod care este relevant uh, pentru să se, a se ține cont de părerea sa. Multe, în multe legislații naționale se spune, începând de la vârstă, minorul este suficient de matur ca să fie audiat și trebuie să țină cont de părerea sa. Dar, pentru a determina nivelul său de maturitate, trebuie să intervină o serie întreagă de specialiști medici, psihologi și așa mai departe. Într-un, în buletinul judecătorilor s-a publicat un studiu în care s-au identificat 17 meserii diferite care pot interveni atunci când este audiat un minor. Și ne întrebăm până la urmă. Trebuie să intervină atâția oameni ca să poată fi audiat un minor în condiții adecvate? Avem nevoie de atât atâția oameni de atâția meserii diferite în unele țări atunci când părerea minorului trebuie să fie să reflecte într-o procedură. În trei uh, zile a intervenit un psiholog, uh, un, o echipă de servicii sociale și uh, această părere a fost înregistrată. În alte țări durează șase luni. Se o serie de oameni discută de, de mai multe ori cu copilul, Uh, cu părinții și așa mai departe. Sistemele sunt diferite, dar implicarea tuturor persoane, atâtor, tuturor, de multor persoane în audierea uh, minorului creează o situație în care el nu se simte în securitate. Și Convenția ONU cu siguranță nu este corect aplicată în statele membre. Avem acum noul proces de reformă al, al regulamentului Bruxelles 2 bis sau 2A. Avem raportorul Parlamentului European pentru această revizuire aici prezent și eu doresc să spun că dacă reforma acestui regulament înseamnă a repeta ceea ce s-a spus deja în Convenția ONU sau în Carta Drepturilor Fundamentale a UE, Chiar dacă acestea sunt recomandări și chiar dacă acum ar fi util să se introducă asta legislație, întrebarea mea este, vom îmbunătăți cu adevărat modul în care se ține cont de părerea minorului în procedurile judiciare sau cum vom face în așa fel încât statele membre, pentru că regulamentul nu va schimba modul în care este audiat, sunt audiați minori în statele membre, cum vom face uh, în așa fel încât statele membre să îmbunătățească modul în care audiază minorii? Întrebarea mea este textul final la care vom ajunge, care se va aplica din 2022 încolo, după cum spune Comisia, va îmbunătăți substanțial lucrurile în acest domeniu? Iată care e întrebarea mea. O altă întrebare. Avem uh, ghiduri practice pentru a audia minorii care să spună persoanelor, oamenilor cum trebuie să audieze minorii. La Convenția de la Haga s-a lansat ideea că încă nu avem un ghid practic pentru a evalua maturitatea minorilor sau pentru a ști cum trebuie audiat corect un minor. Există, într-adevăr, anumite ghiduri, ca cel al Consiliului Europei, care nu se referă în mod specific la audierea minorilor, dar care a, conține recomandări pentru audierea minorilor și cum trebuie tratați minorii atunci când uh, sunt implicați într-o procedură judiciară. De asemenea, doresc să vă spun că este foarte important să se țină cont de faptul că punerea în aplicare a dreptului internațional în statele membre nu implică întotdeauna că se aplică corect această legislație internațională, în fapt. Mai am puțin timp. Uh, voi trece acum la prezentarea mea PowerPoint pe care am pregătit-o. Uh, iată, pe acest slide, de exemplu, uh, abordăm modul în care se evaluează părerea minorilor în cazuri foarte delicate, cum sunt acelea de răpire ehm, de minori. Dacă considerăm că un minor este matur atunci când minorul nu dorește să fie restituit, ehm, părerea sa va fi extrem de importantă în acest caz. Dar dacă nu considerăm că este suficient de matur, atunci importanța părerii sale va fi mult mai mică. Și dacă ne referim la articolul 13.1b chiar dacă este un lucru tehnic. Și, deci dacă discutăm despre cazuri în care, de exemplu, se hotărăște dacă a avut loc o violență de gen care să nu permită minorului să se întoarcă din țara în care, din care a fost răpit. În acest caz, având în vedere că există factori externi care trebuie evaluați uh, pe baza multor rapoarte tehnice, poate părerea minorului este mult mai puțin relevantă decât am crede. Uh, Slide următor. Vedem că atunci când există astfel de implicații și probleme de violență în familie, abuzuri sexuale sau alte chestiuni uh, pe lângă răpirea internațională a minorului, atunci opinia minorului nu are la fel de multă valoare ca și în cazul în care un minor matur, din propria sa voință și fiind suficient de matur, se opune restituirii sale atunci când a fost răpit. Dacă trecem la slide-ul următor, alt subiect foarte important este dreptul, eh, minorul are dreptul să fie audiat. Atunci când se exercită acest drept într-o procedură se pare că e o problemă cu interpretarea în limba poloneză. Se pare că acum funcționează. Vă rog să continuați. Deci, spuneam că atunci când discutăm despre audierea minorilor în procedurile Um, din tribunalele naționale, în anumite state membre se poate considera că declarația minorului este o dovadă. Dacă e dovadă, atunci poate fi contrazisă. Deci cealaltă parte poate să uh, intervină cu argumente contrare. Dacă nu e o dovadă, atunci minorul va fi doar o opinie a minorului, dar uh, nu trebuie contrazisă acea opinie. Deci, cum se reglementează într-un fel sau altul audierea minorului la nivel național în cadrul unei proceduri în justiție, are extrem de multă importanță pentru uh, modul în care se folosește audierea minorului. În uh, regulamentul actual se reglementează de fapt doar audierea minorului în cazul uh, răpirii internaționale a minorilor, adică se, se vorbește despre procedura um, din cazurile în care voința minorului se reflectă foarte clar um, în uh, dreptul internațional pe care s-a bazat uh, Bruxelles II. Deci voința minorului în aceste cazuri are consecințe foarte clare și anume, dacă minorul nu a fost audiat adecvat, se poate ajunge în situația în care o hotărâre nu va fi uh, recunoscută în alt uh, stat membru sau se aplică o clauză de nerecunoaștere pentru că minorul nu a fost audiat uh, adecvat și modul în care, dar având în vedere că minorii sunt audiați în mod foarte diferit într-un stat membru la altul, ne confruntăm cu situații în care, dacă un minor nu a fost studiat într-un, form, într-un mod considerat corect, statul poate să spună nu voi recunoaște hotărârea care, uh, de, de restituirea minorului am constatat recent uh, astfel uh, de situații în uh, deciziile Curții Europene de Justiție. Ce se va întâmpla în viitor? Propunerea făcută de Comisie în iunie 2016 a fost foarte clară. Președintele întrerupe pe vorbitor și spune că mai are două minute la dispoziție pentru că cronometrul a fost uh, pornit târziu. Închei, spune vorbitorul. Doresc doar să spun că trebuie să avem mare grijă ce facem în viitorul regulament pentru a îmbutăți această situație, având în vedere că am avut probleme grave atunci când minorul a fost audiat diferit într-un stat membru decât de modul în care e considerat corect în alt stat membru. Sper că această problemă va fi, re, re, va fi uh, rezolvată în viitor și sper că măcar în UE uh, se va ține cont uh, corect de părerea minorului în viitor. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră foarte clară în legătură cu audierea minorilor. Și acum dau cuvântul doamnei Sonia Benbelaid Caznav, sunteți jandarm în uh, Brigada pentru Prevenția Delinvenței Juvenile uh, la Bordeaux-Merignac. Sunteți juristă și uh, psiholog specializat pentru copii și adolescenți. și ne vorbiți despre copiii aflați în pericol. Vă rog, aveți cuvântul. Je vous remercie Mulțumesc foarte mult. Este o onoare deosebită pentru mine să pot să discut astăzi cu dumneavoastră. Chiar în ajunul aniversării Convenției Internaționale pentru Drepturile Copilului, o dată importantă, de 20 de ani mă ocup de protecția copiilor, așa că pentru mine este o dată deosebită. După cum ați spus, am o dublă specializare, două handicapuri, le spun eu glumind. Iată, audier ca cel de astăzi îmi arată că într-adevăr există o punte între psihologie și drept, că aceste două domenii aparent uh, diferite, într-adevăr sunt complementare. Am ascultat cu mare plăcere și intervențiile dumneavoastră. Trecând la chestiunea audierii copiilor în caz de conflict familial internațional transfrontalier, pot să spun că acest lucru se poate face în două maniere. Având uh, câteva minute doar la dispoziție, am ales să vă vorbesc despre exemple concrete din practica noastră, axându-mă în special pe două tipuri de cazuri deosebit de relevante. În primul și primul rând, ca să înțelegeți ce facem noi, Trebuie să vă spun că unitatea pe care o comand, Brigada pentru Prevenția Delinvenței Juvenile, are un personal de 5 oameni. Operăm în departamentul Giron din Franța. Toți 5 eh, suntem eh, instruiți în luarea de depoziții de la minor, suntem toți voluntari și cu toții avem specializare în acest domeniu al depozițiilor minorilor. Noi uh, vorbim cu acești copii în contextul procedurii judiciare, dar doar în cazuri penale, nu în cazuri civile. Asta înseamnă că în momentul în care vin la noi copii și noi le luăm de poziția, fie un procuror uh, care reprezintă statul, fie un judecător uh, pe un judecător de instrucție sau un judecător pentru Tribunalul pentru Copii, uh, a declanșat o anchetă. Ancheta este uh, transmisă în sarcina jandarmilor și când se ajunge la discuția cu minorii, unitatea mea este activată pentru că este specialitatea noastră. Asta ca să înțelegeți exact de ce tip de procedură am să vorbesc acești copii care vin la noi sunt fie victime, fie martori, într-un caz în care s-au comis fapte penale. Cu titlu complementar am să vă spun că noi uh, luăm depoziții de la copii care au vârsta la care pot vorbi la persoana întâia singular, spunând eu. Deci se pot, sunt suficient de mari pentru a manifesta identitatea individuală și că pot comunica în mod coerent. Și comunicarea, comunicarea non-verbală e importantă, dar eu sunt psiholog și anchetator. Anchetatorul trebuie să găsească adevărul, o să vedem ce înseamnă adevărul, oricum a realității obiective a faptelor. Pentru asta copilul trebuie să fie suficient de mare pentru a putea comunica verbal și pentru a avea de cognitive necesare. Asta înseamnă că discutăm cu copii între 3 și 12 ani, cei mai în vârstă discută cu anchetatori de la alte unități și de asemenea noi vorbim și cu minorii care au uh, un traiect cu probleme, au anumite boli, uh, anumite dizabilități, uh, și în astfel de contexte apar și copii care au fost implicați uh, în conflicte transfrontaliere, care au ajuns în mod intempestiv, brutal în Franța, pot fi copii care nu vorbesc foarte bine franceza, chiar dacă unul din părinți ar putea fi francez. În astfel de cazuri, uh, noi, uh, ca specialiști, de asemenea, suntem contactați pentru a discuta cu ei. Asta e ce facem noi, o să-mi spuneți dumneavoastră dacă e bine sau nu. Oricum, este important să nu uităm că multă vreme de la copii nu s-au luat depoziții în Franța. Etimologic eh, vorbind, eh, în limba franceză, enfant vine din latină, de la cel care nu vorbește, lipsit de uh, darul vorbirii. Prin urmare, multă vreme magistrații francezi au gândit că nu e deosebit de important să-i asculți pe copii, să vezi ce au de spus, fie pentru că copiii chipurile mint foarte mult, fie nu sunt în stare să se exprime în sens juridic și non-juridic. Asta înseamnă că nu era foarte important să se ia de poziția acestor copii. Eu sunt activă de 20 de ani încoace, din 98 încoace ascultăm ce au de spus copiii cu mai mult interes și important aici este că nu e atât de important doar să-i asculți, ci să ții cont de ce spun ei și de situația lor uh, uh, aparte, de traumele eventual resimțite. Am să vă prezint două uh, uh, situații ipotetice, ținând de tipologia cu care ne confruntăm noi în acest domeniu al uh, conflictelor transfrontaliere. În primul caz avem denunțul unui părinte de către celălalt pentru violență, tratament inadecvat sau agresiune sexuală împotriva uneia sau mai mulți copii ai cuplului. Dificultatea aici uh, se manifestă pe două planuri. În primul și în primul rând, e greu să afli adevărul. Uh, la asta mă refeream uh, acum un, câteva clipe, în lipsa dovezilor. E foarte greu, pentru că în ultima instanță aici ajungi la cuvântul unui împotriva cuvântului celuilalt. când mai venim și cu un element de extraneitate, conflict transfrontalier, lucrurile se complică și mai mult pe plan investigativ. Însă, cu dubla mea specializare, mă întreb uh, de ce adevăr vorbim aici. Ca jurist, uh, spunem noi, adevărul este adevărul istorico-judiciar, adevărul obiectiv al faptelor concrete. Ca psiholog, pe de altă parte, varia, adevărul este adevărul subiectiv – percepția individuală, cum să le împăcăm pe cele două, pentru că nu există o suprapunere perfectă. În astfel de cazuri, toți profesioniștii uh, trebuie să opereze cu două ipoteze de lucru. În prima ipoteză ne spune că denunțul e real, violențele, agresiunea sexuală împotriva copilului e reală, prin urmare copilul e o victimă, sau e un denunț fals uh, și în acest caz părintele acuzat, care în cazul nostru e în străinătate, nu a agresat copilul. Uh, în astfel de cazuri, în doua situație, copilul practic e angajat uh, în acest conflict de părintele care declanșează conflictul, e practic o statică acestui conflict consecințele pentru acești copii sunt uh, cumplite. Un psihiatru, Gardner, vorbea de sindromul alienării parentale. Conceptul uh, face la rândul său obiectul unor polemici, n-am să mă refer acum pe larg la el, însă uh, aș prefera termenul de control sau influență, însă indiferent de termenul utilizat, mecanismele pentru copilul manipulat e același și pentru noi e prin urmare important să separăm adevărul de minciună și o să vedeți cât de greu e acest lucru. Dar pentru mine, în acest caz, ne poate salva doar formarea profesioniștilor. Asta în cazul denunțurilor reale sau false, cu acest factor complicant în plus, extraneitatea. A doua situație cu care ne confruntăm e depoziția copiilor în cazuri de violență conjugală, violență în familie. E vorba de cupluri uh, care au un membru francez, altul în străinătate sau cuplu care locuiesc în străinătate, oricum în 95% din cazuri vorbim de copii care s-au reîntors în Franța împreună cu mama lor. Cam asta ar fi tipologia cazurilor noastre de depoziții în 2018. Pot să vă spun că am constatat o schimbare de paradigmă. Foarte des în Franța uh, organizez programe de instruire interdisciplinară și mi se spune că sunt copii care sunt doar martori la violența conjugală, așa că nu e important să le luăm de poziția, că e doar asistă. Eu pot să vă spun, și nu sunt singura care începe să spun acest lucru, din fericire, spunem copiii care trăiesc într-un astfel de context traumatizant al violenței conjugale între părinți, ei sunt victime, nu sunt doar martori. Sunt copii victimă chiar dacă nu sunt loviți uh, sau insultați în mod direct ei înșiși. Asta ar fi o primă paranteză, dar era un lucru pe care țineam să vi-l spun. În astfel de situații, uh, ce ne complică nouă munca în calitatea închitători e faptul că e vorba de copii care sunt într-un conflict de loialitate, pentru că ei țin la ambii părinți. Și dacă nu ești instruit în luarea de depoziții, atunci e foarte greu să întreb pe copiii ăștia unde preferă să trăiască, cu care părinți, ce se întâmplă. Transfer pe umerii lor răspunderea alegerii locului în care copilul trebuie să trăiască, la care părinte să rămână, să rămână în Franța cu mama, să se întoarcă la tatăl care și el vrea custodia copilului, e complicat. Aici, iată, am ocazia să vă prezint condițiile noastre de lucru. Am putea reveni la, la imaginea anterioară. Vedeți aici unde lucrăm noi, sălile pe care le avem. Nu se vede foarte bine din cauza luminii din sală. E o, o sală de primire aici. Aici ne întâlnim cu copii care sunt fie singuri, fie însoțiți în cazul în care părinții nu sunt considerați ca, ca fiind excesiv de protectori, Noi avem, conform procedurii noastre, dacă, dacă nu vine un părinte, avem un administrator ad hoc sau un avocat uh, cu o formare specială și care ne permite astfel să discutăm cu acest copil. E important uh, să, să luăm acest prim contact în sala de primire cu, cu copilul, înainte de a trece în sala de interviu propriu-zisă, pentru că așa le mai eliminăm puțin neliniștea, vedem în ce stare mentală sunt, dacă sunt foarte emoționați copiii, Trebuie să ținem cont că ei au emoții ambivalente, contradictorii, frică, e mânie, e ură, e iubire, tristețe, disperare, culpabilitate, rușine. Toate victimele din lume trec prin aceste stări emoționale, nu doar în lumea occidentală, peste tot aceste victime, într-adevăr, resimt profund trauma respectivă, cu atât mai mult acești copii implicați în cazuri de ordin penal. Deci aici e sala de primire unde încercăm puțin să dăm încredere copiilor, după care trecem în sala de audiere propriu-zisă, audierea, discuția este filmată, Vedeți, avem uh, o cameră de luat vederi care ne permite să analizăm și elementele non-verbale extrem de importante la rândul lor. În a doua imagine de pe planșă puteți uh, vedea locul unde stau copiii. Sunt două fotolii acolo, noi ne așezăm într-unul și copilul în celălalt. Și am să închei curând, dar uh, trebuie să vă spun că nu trebuie să uităm că copiii nu sunt adulți în miniatură. Dacă vrei să iei o depoziție de la un copil, trebuie să fii instruit ca atare. Nu poți vorbi cu un copil de 3 ani cum vorbești cu un copil de 11 ani sau cu un adolescent de 17 ani, care aproape e adult. Trebuie să ai cunoștințe măcar minime despre etapele de dezvoltare cognitivă și asociativă acestor copii Trebuie să înțelegi trauma provocată de aceste violențe, mai ales în cazurile de conflict transfrontalier. Acești copii sunt separați de un părinte, devin ostateci, sunt sfâșiați între doi părinți și trebuie să ai instruirea necesară, să știi cum funcționează mecanismele de sugestibilitate la, la copii și să știi ce înseamnă un conflict de loialitate sugestiile de instruire se aplică anchetatorilor, magistraților. Eu colaborez cu Școala Națională de Magistrați pentru instruirea acestora în formare inițială și în formare continuă și cred că e important să mergem pe această cale. Colaborez și cu profesioniști din domeniul sănătății, din educație, uh, din asistența socială toți cei care se ocupă de protecția minorilor trebuie să fie instruiți în direcția discuției cu acestora, fie că vorbim de o procedură judiciară sau nu. În Franța și în Gironde, zi de zi, în uh, acest context, uh, avem, uh, avem activități susținute în direcția instruirii personale. Instruirea e o soluție uh, avem și sensibilitate, avem conștientizare, dar formarea profesională este importantă, formarea în drept e importantă, educația în domeniul dreptului, dar e nevoie de instruire și în domeniul psihologiei copilului și în materie de tehnici de comunicare și de dialog cu acești copii. Costă bani, uh, instruirea, într-adevăr, dar dacă vrei să pui în aplicare anumite lucruri, trebuie să investești și banii pe care investești în prevenție și în educație, în formare, sunt mult mai puțin decât cheltuielile care ar veni în aval pe planul sănătății și securității publică ca urmare a acestor violențe, conflicte parentale transfrontaliere pe care albintele le-am făcut preveni. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim și noi, spune doamna președintă. Iată, ne-ați prezentat uh, experiența și convingerile dumneavoastră și pentru asta vă mulțumim uh, și dați-mi voie să vă spun uh, și la mulți ani. Îl aveți aici și pe soțul nostru, e ziua noastră și îl aveți alături pe soțul care a venit să vă însoțească. Trecem acum la ultima serie de prezentări. Vom discuta de mediere, un concept uh, deja menționat în câteva rânduri. Cum se pot soluționa conflictele conjugale, medierea poate într-adevăr să-i facă pe părinți să-și uh, recalculeze poziția, să răzgândească în uh, direcția găsirii unei soluții pe termen lung pentru copiilor. Avem două prezentări, Alison Shalabi, președintele Reunite International, centrul uh, pentru copiii răpiți, o organizație celebră la nivel mondial, specializată în medierea transfrontalieră în uh, materie de răpiri de copii. Centrul lor telefonic primește mai bine de 17.000 de apeluri pe an și oferă servicii de mediere pentru mai bine de 1500 de familii în fiecare an Doamna Shalabi, aveți cuvântul. Thank you very much for inviting me here. Vă mulțumesc pentru invitația de participa la acest la acest eveniment. Suntem într-adevăr o organizație non-guvernamentală, primim fonduri și de la statul britanic și oferim servicii în primul rând părinților. Avem într-adevăr o linie telefonică la care primim uh, între 500 și 600 de noi cazuri de răpiri în fiecare an. Susținem părinții, atât părintele rămas în urmă și pe cel care a răpit copilul și ajutăm până la soluționarea uh, cazului lor. Deci ne implicăm în soluționarea multor cazuri, știm ce funcționează bine, ce nu funcționează la fel de bine. Celălalt serviciu pe care îl oferim este serviciul de mediere în cazuri internaționale uh, în principal în situații de răpiri de copii. Așa cum ați explicat, medierea este o practică despre care auzim tot mai mult, însă, din păcate, totuși foarte puține cazuri ajung la mediere. Am început în 2001 și până în 2014 am văzut că numărul de cazuri a scăzut dramatic. Părinții nu știau că există posibilitatea medierii, avocații nu îi informau, nu îi încurajau să facă uz de mediere și în unele cazuri chiar îi descurajau. În 2015 am discutat, am inițiat uh, o discuție cu uh, Asociația pentru Părinți și cu președintele acesteia și uh, am discutat despre un regim de mediere, astfel încât uh, un mediator să fie uh, prezent în toate tribunalele uh, din țara noastră. E vorba de tribunalele care, în fața cărora sunt aduse toate cazurile legate de răpiri de copii, fie că se aplică sau nu se aplică Convenția de la Haga, astfel încât părinții, deci, să aibă posibilitatea să vorbească cu mediatorul la prima audiere și, în fiecare caz, părinții să fie încurajați să vorbească cu uh, mediatorul. Problema pe care avem este că medierea este voluntară. Un judecător nu poate să ordone medierea, dar poate să încurajeze părinții. În martie anul uh, acesta, s-au uh, publicat uh, orientările privind medierea și, uh, și um, regimul um, sub formă de pilot a început câteva luni după aceea, după ce s-au publicat orientările pentru practică. Veți vedea aici numărul de cazuri uh, Uh, cu verde anul acesta față de roșu anul trecut. Deci uh, vedem o creștere semnificativă. Atunci când analizăm cazurile mediate, cele care au beneficiat de mediere, vedem că numărul acestora a crescut în timpul uh, proiectului nostru pilot și în cazurile în care s-a beneficiat de mediere, 66% din cazuri au ajuns la un acord. Deci, părinții se reunesc și uh, trec prin 9 ore de mediere în decursul la două zile și în două trei dintre cazuri părinții ajung la o soluție astfel încât nu mai este necesar procesul în instanță. Și noi spunem că există anumite elemente care sunt necesare pentru ca uh, procesul medierii să aibă succes. În primul rând, susținerea judecătorilor. Dar nu mă refer doar la susținerea acestora. Important este să existe un proces juridic eficace și eficient și un sistem juridic la fel eficace și eficient. Dacă părinții răpesc copiii și îi duc într-o țară care nu își deplinește obligațiile sub Convenția de la Haga, atunci medierea nu va avea șanse de succes, pentru că ei știu că nu trebuie decât să stea acolo și să aștepte 2 ani până când se încheie procesul. Nu au niciun fel de stimulant să treacă prin mediere, pentru că după 2 ani judecătorul pur și simplu va spune acest copil, da, într-adevăr, a fost Um, reținut sau adus în mod ilicit, dar din moment ce au trecut 2 ani, copilul s-a stabilit și nu vom ordona returnarea acestui copil. Deci de ce ar vrea vreun părinte să recurgă la mediere într-o astfel, de, într astfel de situație? Următorul element necesar pentru succesul medierii este susținerea um, din partea uh, profesiei uh, juridice. Aceasta este principala provocare în Regatul Unit, pentru că trebuie să schimbăm mentalitatea uh, profesiei juridice. Răspunsul natural al unui avocat este să treacă direct la procesul în instanță. Um, dar uh, consideră că atunci când uh, există o problemă juridică, răpirea de copii, trebuie să găsești o soluție juridică. În Regatul Unit, uh, jumătate dintre avocați susțin, susțin medierea și încurajează pe părinți și cealaltă jumătate nu sunt um, încurajatori și în anumite situații părinții ne-au spus că avocații i-au uh, sfătuit să nu recurgă la mediere pentru că e doar o pierdere de timp uh, și nu vor obține rezultate foarte bune. Deci e o provocare cu care ne confruntăm, dar beneficiul este că Există, totuși, asistență juridică în Regatul Unit, uh, care este oferită tuturor părinților sub Convenția de la Haga și care acoperă costurile medierii. Deci, pentru părintele reclamant, nu există niciun fel de costuri suplimentare pentru mediere. E vorba de susținere financiară, susținere financiară care, permit, uh, care permite părintelui reclamant să călătorească în Regatul Unit pentru mediere. Deci se plătesc hotelul și avionul pentru că noi considerăm că cele mai bune rezultate se obțin atunci când părinții pot să se întâlnească, să se așeze la masă și să discute, să găsească o soluție împreună. De asemenea, există susținere pentru părintele pârât. Uh, în 50-70% Uh, dintre cazuri, medierea uh, este gratuită și are succes. Dacă nu sunt eligibil pentru asistență juridică și nu-și permit medierea, atunci noi uh, oferim acest serviciu gratuit pentru că nu considerăm că vreo constrângere financiară ar trebui să îl împiedice pe un părinte să soluționeze problema pe care o are în mod amiabil. Oferim medierea și prin uh, platforme de internet, putem să folosim Skype sau Zoom și deși preferim ca părinții uh, să călătorească în Regatul Unit uh, pentru a discuta în același loc, dacă ei sunt în Australia sau Noua Zeelandă sau e greu să obțină viză, atunci folosim mijloacele mijloace precum Skype pentru mediere, care are, aceeași, uh, are același succes, dar uh, uh, nu se stabilește exact același nivel de uh, comunicare între părinți. Și ne întrebam, bun, părinții ajung la mediere, obțin un acord, ce se întâmplă cu acel acord? Oare el va uh, va dăinui sau uh, și va soluționa într-adevăr permanent cazul sau se va ajunge la noi dispuse. Și am reușit să localizăm părinți care au beneficiat de mediere acum 5, 6, 7, 8 ani și am putut să-i întrebăm ce s-a întâmplat cu acordul obținut prin mediere și ne-am bucurat foarte mult să vedem că în toate cazurile acordul depășise proba timpului um, nu a fost necesară vreo recurgere ulterioară la justiție, toată lumea um, acceptase acordul și, cel mai important lucru, copilul a putut, copilul uh, implicat a putut să își continue relația uh, cu ambii părinți. Bun, pe de altă parte, barierele în calea medierii sunt uh, sigur, uh, opusul, uh, partea opusă a monedei, lipsa de susținere din partea judecătorilor, pentru că unii judecători nu cred în mediere, ne spun că e o problemă juridică și are nevoie de o soluție juridică. Vorbim și despre lipsa susținerii din partea profesiei juridice și e și o lipsă de, vorbă de o lipsă de informație, pentru că mulți părinți în Regatul Unit și în Europa nu știu că pot recurge la mediere și un obstacol foarte important este că faptul că în multe țări nu se oferă susținere financiară pentru participarea la mediere. Și aceasta este o îngrijorare importantă pentru mulți părinți din afara Regatului Unit, și anume că nu beneficiază de această susținere. Deci, regimul nostru pilot, proiectul nostru pilot va dura un an, vom încheia în aprilie anul, trecut anul viitor, dar pentru că a avut un succes atât de mare, discutăm deja cu judecătorii să prelungim cu un an acest proiect pentru că știm că va duce la o schimbare a mentalității. O schimbare a mentalității nu e ușor de realizat în decurs de un an. Deci e nevoie de o perioadă mai lungă. Acestea sunt constatările noastre, aceasta este experiența noastră, medierea este pozitivă și ajută, nu este potrivită pentru toate cazurile și noi respingem la fel de multe cazuri, același număr de cazuri ca și numărul de cazuri pe care le acceptăm, dar este un serviciu pe care putem să-l oferim și să, care duce la soluționarea problemelor. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Nu știu dacă ați făcut studii pentru uh, Uh, a vedea dacă părinții care um, participă la medieri uh, sunt uh, persoane deschise acestui mod de dialog deja dinainte? Oare dacă aceasta este uh, motivul nivelului de satisfacție, adică 66 de cazuri reușite sau e vorba de populația generală? care este o oglindă, deci dacă este oglinda societății. Cred că ar fi interesant să răspundem la această întrebare, pentru că dacă dorim să promovăm medierea, trebuie să vedem căror tipuri de părinți corespunde această soluție. Ultimul expert pe care vom am ascultat astăzi este doamna Calaf Newsom, avocat în dreptul familiei, mediatoare specializată uh, în conflictele familiale transfrontaliere. Uh, faceți uh, și cursuri de formare și um, sunteți șefa serviciului de consiliere de la MIC, M-I-K-K, una dintre asociațiile cele mai active în domeniul medierii internaționale în conflictele familiale și în cazul răpirii um, de copii la Berlin. Aveți cuvântul și aveți tot aproximativ 15 minute la dispoziție. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc Comisiei Jurii și doamnei Mohan Chartier pentru faptul că m-au invitat să iau cuvântul numele MIC, Centrul Internațional pentru Mediere, pentru conflictele familiale și răpirea de copii de la Berlin. Obiectivul este mm, uh, aplicarea drepturilor copiilor uh, și în disputele transfrontaliere. Uh, Există părinți care au conflicte atât de mari sau în care dezechilibrele de putere sunt atât de mari încât nu e imposibil să facem mediere în acele familii. Dar este alegerea uh, părinților în conflict care au înțeles că este în interesul copilului, e vorba de bunăstarea și fericirea copilului și să-și, să, rezolve, să rezolve conflictul uh, Uh, pe calea dialogului. Pentru asta, părinții trebuie să, înva- să învețe sau, să înve- sau să-și aducă aminte cum să comunice liber și fără conflict. Um, calea uh, litigării fără mediere duce la mai multă ostilitate între părinți în detrimentul copilului. Din experiența mea de avocat, în uh, caz, cazuri de divorțuri internaționale și uh, uh, privind drepturile copiilor, uh, atunci când ex, în multe cazuri există probleme parentale înainte de a ajunge la tribunal și după procedurile din tribunale, Uh, părțile sunt și mai puțin capabili să-și împarte responsabilitatea parentală. Deci uh, fiecare depune plângeri peste plângeri și așa mai departe. Medierea înseamnă ca părinții să se reconcentreze pe nevoile și interesul copilului, pe care de multe ori le-au uitat în lupta lor pentru custodie sau contact. Trebuie să coopereze în calitate de părinți Medierea este diferită de conflictul la tribunal uh, și uh, se bazează pe alte aspecte ale conflictului. Este un proces structurat uh, cu 5 sau 6 stadii distincte, cu mai multe sesiuni fiecare. Un, un, un proces de mediere durează între 10 și 15 ore. Medierea este voluntară, confidențială, mediatorii sunt imparțiali și părinții sunt cei care trebuie să găsească soluțiile. Avantajele rezultatelor mediate pentru părinți sunt cunoscute și documentate. Într-un studiu din 2015 s-a notat că medierea este mai ieftină și mai rapidă decât uh, procesul și acordurile mediate sunt mai durabile. Mai ales pentru că părinții înșiși sunt cei uh, care um, stau la baza acordului. Uh, Um, deci uh, sunt actori ai procesului și ai rezultatului și în urma medierii părinții înțeleg că chiar dacă nu mai sunt un cuplu, trebuie să continue să coopereze în calitate de părinți. Trebuie să schimbe, deci, mentalitatea. Mediatorii folosesc instrumente și tehnici pentru a face asta. De exemplu, întreabă pe părinți într-o sesiune de mediere cum cred ei că copilul lor își va aminti de această perioadă în viitor, peste 10 sau 15 ani. și gândindu-se la această perioadă cu ochi de adult. Iată, o întrebare extrem de importantă și părinții încep să înțeleagă. Cercetările arată că nu faptul că se, se um, despart părinții face rău copilului, ci modul în care se despart dacă se adaugă elemente biculturale și binaționale, faptul că ei trăiesc în, diferi, în țări diferite, pe continente diferite, fusurile diferite, disputele familiale devin mult mai complicate. Aceste cazuri sunt uh, de, aproape întotdeauna cele mai complicate. Uh, primim uh, apeluri la serviciile noastre de premediere, deci prin telefon, e-mail, Skype și așa mai departe, de la părinți din întreaga lume și această uh, acest număr este gratuit, funcționează în șase limbi, engleză, germană, franceză, poloneză, spaniolă și italiană. Anul trecut, eh, Mic a primit peste a primit 213 solicitări și am peste 200 anul acesta eh, și am primit aceste solicitări din 65 de țări. Majoritatea statelor europene sunt uh, incluse. În e vorba de tot felul de dispute familiale. 32 uh, de cazuri uh, sunt cazuri de răpiri de copii uh, în țări care sunt părți la convințele de la Haga, sunt răpiri și din alte țări, um, sunt cazuri de prevenire ale relocării și așa mai departe avem mediatori multilingvi și noi organizăm co-medierea um, alți actori, cum ar fi Center Eco din țările de jos sau Reunite din uh, Regatul Unit, folosesc uh, modelul nostru de uh, mediere, care e, e dificil și pentru mediator și pentru părinți. Uh, presiunea timpului e, e, este mare, un părinte a venit din străinătate și limbile și culturile diferite ale părinților riscă să exacerbeze conflictul în mediere importantă este comunicarea. Uh, instrumentele de comunicare și de gestionare a conflictelor sunt foarte importante. Trebuie să înțeleagă diferențele culturale și comun comunicarea în situații de conflict este crucială. Este asemenea important să se poată comunica în limba maternă a părților uh, de exemplu, când un, un părinte dorește să treacă la limba sa maternă în timpul medierii din cauza stresului sau uh, uh, temerii că nu este bineînțeles. Modelul de mediere cu cei 4B este următorul. Mediatorii trebuie să fie să uh, cunoască, să, să fie să uh, mediul cultural și lingvistic al părinților trebuie să fie pe, dacă, pe cât posibil bilingvi, biculturali. și biprofesionali. Acest model de mediere este recomandat de ghidul de la Haga, mediere pentru cazurile de răpiri de copii. Avem o rețea, 150 de mediatori în 27 de țări și mediază în 30 de limbi. Toți mediatorii au fost uh, formați în domeniul medierii transfrontaliere, în engleză și germană la Berlin, dar și în alte țări. Recent am făcut uh, un curs la Singapore și în Japonia. Această formare permit mediatorilor să se înscrie în mic și să fie pe lista mediatorilor internaționali și uh, la cursul nostru din septembrie au venit mediatori și autorități centrale din 11 țări. Um, creăm uh, um, un curs pentru o mediere care să includă și copilul în cadrul uh, unui proiect finanțat de copii dispăruți, de Organizația Copii Dispăruți în Europa. Beneficiile medierii sunt uh, foarte cunoscute pentru că apără interesele copilului, um, dar medierea este foarte puțin folosită în Uniunea Europeană. Și în studiul uh, Parlamentului uh, acesta a fost numit paradoxul medierii care sunt motivele faptului că medierea este rar folosită. Concluziile noastre sunt similare cu ale lui Allison. De multe ori părinții spun că nu au suficienți bani pentru mediere. Mulți doresc să facă apel la mediere, dar nu își pot permite. Autoritățile centrale germane finanțează medierea în cazuri de răpire de copii și, uh, uh, și uh, pentru părinți care primesc sprijin juridic, dar nu și pentru alte cazuri transfrontaliere. Lipsa de informații în legătură cu medierea este alt uh, motiv. Părinții ne spun că ar fi dorit să știe de mediere înainte să intre într-un litigiu la tribunal. Mulți avocați consideră că medierea înseamnă consiliere. Dar avocații pot să-și trimită clienții la mediere dar nu suficient avocați trimit părinții la mediere și cei care o fac sunt chiar ei mediatori și știu că vor rămâne implicați în întregul proces de mediere. Mic um, propune părinților să discute cu un avocat ca să meargă la mediere informați. Consilierea avocatului în timpul medierii prin telefon este importantă. Avocatul verifică acordul și sprijină părinții pentru ca acest acord să devină un ordin de consimțământ uh, uh, și pentru ca acesta să fie recunoscut în celălalt stat. Deci implicarea avocaților este foarte importantă și avocații trebuie să fie mai informați în legătură de asta um, în uh, cadrul proiectelor avocaților europeni. Există proiecte de formare pentru avocați, pentru avocații europeni și în ianuarie anul trecut a avut loc o conferință majoră pe această temă. Judecătorii sunt de asemenea factori care pot trimite părinții la mediere în cazuri uh, transfrontaliere mm, um, de conflict sau de răpire de copii. Propunerea de reformare a regulamentului Bruxelles 2A este un nou pas în direcția cea bună, pentru că uh, Uh, se cere judecătorilor să trimită uh, părțile la mediere cât de devreme se poate, fără a întârzia însă procedurile. Deci, uh, Asta înseamnă că dacă se întârzie procedurile, s-ar putea ca judecătorii să nu dorească să trimită părțile la mediere, dar organizațiile din Germania, țările de jos și Regatul Unit amintesc că Există două audieri uh, la o distanță de 10 zile una de cealaltă. La prima audiere, mediatorul informează părinții de mediere și medierea are loc uh, pe o perioadă de 2-3 zile între audieri mic promovează acest model, de exemplu, la seminarele organizate uh, cu judecătorii de către autoritățile germane și din ce în ce mai mulți judecători în Germania și în alte țări uh, recomandă medierea. Uh, rata medierilor sunt, este promițătoare. Medierea în cazul de răpiri de copii uh, au dus la un acord complet sau parțial în 2015 în 67% din cazuri, în 2016 90% din cazuri și în 2017 83% din cazuri. Um, MIC se ocupă și de recunoașterea și aplicarea acordurilor intermediate de MIC, așa numitele acorduri la pachet. Aceste acorduri includ o serie de lucruri, cum ar fi responsabilitatea parentală, Um, pensia alimentară și alte chestiuni trebuie promovate conform grupului de experți conferințe de la Haga pentru de privat, pentru că sunt în interesul copilului, pentru că toate aceste lucruri pot fi rezolvate fără să fie nevoie să se întoarcă la tribunal. Dar situația în cazuri de răpiri de copii este foarte complexă și recunoașterea transfrontalieră uh, și admisibilitatea acordurilor de tip pachet este complexă și nesigură. Niciun instrument european sau Convenția Internațională de la Haga nu oferă mijloace pentru a aplica aceste acorduri de tip pachet și acesta poate fi un obstacol în care accesul la mediere. Mai multă siguranță în legătură cu aplicarea acordurilor mediate aduce la creșterea numărului medierilor, pentru că avocații ar trimite mai ușor părinții la mediere. Cu uh, parteneri și experți în drept internațional din diverse state europene, MIC a creat un proiect Um, pentru a răspunde acestei nevoi, pentru a crea o foaie de drum, pentru a sprijini recunoașterea și aplicarea acordurilor mediate de tip pachet în Uniunea Europeană. Mic pregătește și concepte de mediere în cazuri altele decât cele acoperite de uh, Convenția de la Haga dar, pentru a sprijini copilul, uh, părintele rămas în urmă și copilul răpit, mai ales în cazul țărilor din regiunea MINA, adică um, Orientul Mijlociu și Africa de Nord, care nu au semnat Convenția de la Haga. Deci majoritatea țărilor uh, din această regiune, cu excepția Marocului și Turciei, au crescut numărul cazurilor în care contactul cu copilul răpit este sporadic sau nu există deloc. Medierea este poate singura modalitate de a restabili contactul între părintele rămas în urmă și copilul răpit. În această regiune, um, rezolvarea alternativă a disputelor sau medierea are multă tradiție, mai mult decât în Occident. Este respectată și folosită în conflicte inclusiv familiale. Și anul trecut, cu sprijinul Ministerului German pentru Justiție, S-a făcut cercetare și s-a organizat o reuniune de experți pe această temă la Berlin. Experții au fost mediatori biculturali, avocați uh, și lucrători sociali care vorbeau arabă, turcă, farsi și așa mai departe și pe baza acestor reuniuni a experților, MIC a lucrat la crearea uh, unui model de mediere adaptat și un concept de formare care va fi uh, testat curând și am fost invitați și în Maroc să formăm judecători și avocați acolo în mediere și medierea transfrontalieră avem o viziune că împreună cu toți actorii interesați și ONG-urile active în domeniul medierii, în cazul transfrontalier și de răpire de copii, medierea va deveni opțiunea preferată și mai ieftină pentru toate conflictele familiale transfrontaliere pentru a asigura apărarea intereselor copiilor. Mulțumesc! Merci! Mulțumesc foarte mult tuturor invitațiilor noștri. Deci și celor din sesiunea 2 și 3, nu știu dacă sunt uh, întrebări sau reacții din sală, domnule președinte, dumneavoastră aveți observații? Mai întâi de toate, aș fi vrut ca toți legislatorii care, într-un fel sau altul, se ocupă de aceste chestiuni ce ții de copii, ar fi putut să audă audierea noastră din această după-amiază. A fost excepțională și vă mulțumesc din inimă pentru informațiile prezentate. Apoi, dacă dintre puținii colegi prezenți în sală este vreunul care dorește să intervină, avem timp la dispoziție. Dorește cineva? Doamnă Bergeron? Aș dori să intervin, spune doamna Bergeron, pentru a le mulțumi invitațiilor noștri. Iată, am văzut ce înseamnă să fii Eh, rupt între doi părinți, copil fiind, eh, a fost și cazul meu, am fost afectat eh, personal de un astfel de o astfel de situație familială, vă mulțumesc. Mi-aș dori ca acest sistem de mediere să fie într-adevăr să fie disponibil. Îmi cer scuze, spune vorbitoarea, am probleme cu vocea. În ceea ce privește medierea, revenind e nevoie de părinți adulți și părinții rar sunt adulți. Adesea medierea nu funcționează pentru că copiii sunt ostatici, sunt uh, miza pusă în joc și trebuie să discutăm de aceste lucruri, uh, pentru că copiii ei nu au curajul să discute de aceste lucruri. Cunosc încă o dată personal această situație. Le mulțumesc uh, oaspeților noștri. Încă o dată, prezentările noastre au fost fenomenale. Uh, sunt uh, și eu pe deplin de acord cu dumneavoastră. Domnul Mario Pinto dorește să intervină. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și eu uh, doresc să mulțumesc din inimă invitațiilor noștri pentru munca lor admirabilă și le mulțumesc pentru cele prezentate. Știu că munca lor e adesea una destul de ingrată, pentru că adesea cei din jur uh, nu dau dovadă de suficientă înțelegere. Ca avocat, uh, cu ceva ani în urmă, am fost uh, implicat într-un caz în care un, judică, un judecător a audiat un minor și această audiere a permis uh, să, se ia decizia justă. Era vorba de custodia unui copil într-un caz de divorț și judecătorul a discutat în prezența tuturor cu acest copil și la un moment dat i-a spus uh, noaptea când ți-e frică, când te trezești, pe cine strigi? Îmi strigi pe tata sau pe mama? Și copilul a răspuns și acel răspuns a dus la hotărârea judecătorului. De unde și importanța de a asculta pe acești copii? Copiii sunt ființe umane, se exprimă. Poate că nu se exprimă uh, la fel de coerent, dar pe de altă parte nici cu perfidia unui adult. Însă adulții trebuie să fie deschiși, să fie dispuși să asculte ce au copiii de spus. Copiii se exprimă folosind cuvinte, dar și folosind pauze, tăceri, uh, expresii faciale, gesturi. Asta e misiunea tuturor celor implicați, în special a judecătorilor. Și încă o dată nu rămâne decât să le mulțumesc uh, sincer tuturor experților care au venit astăzi să ne vorbească regret că această temă nu a stârnit uh, mai mult atenție și interes în comisia noastră. Uitați-vă ce puțini suntem și acest lucru e regretabil. Măcar uh, ne rămâne gândul că în activitatea sa, doamna Morin Chartier, cu sprijinul colegului Tadeu Viesca, Uh, va fi o muncă disponibilă și tuturor, pentru că foarte rar noi ca, ca legislatori apucăm să vedem profunzimea lucrurilor așa cum am văzut-o astăzi cu ajutorul dumneavoastră. Dumneavoastră lucrați concret cu cazuri reale în fiecare zi și pe mine mă interesează foarte mult acest aspect, pentru că, după cum am spus întotdeauna, dacă o lege nu poate să îmbunătățească lucrurile în mod concret, e o lege care nu se justifică și minge în terenul noastră, pe, part, pe plan tehnic, în ceea ce privește concretețea faptelor, acolo dumneavoastră cunoașteți uh, care este situația. Vă bazați pe o experiență concretă și de aceea Mă bucur foarte mult că ați avut ocazia și ați putut să ne prezentați aceste informații în modul în care le-ați prezentat, dragă Elizabeth. Îți mulțumesc pentru tot. Eh, colega mea a luat o, vreo 10 pagini de notiție, semn bun pentru noi, eh, semn rău pentru uh, echipa doamnei Morin Chartier, uh, cele care au preparat, uh, pregătit atât de bine această audiere. Vă mulțumesc tuturor! Mulțumesc și eu, domnule președinte, spune doamna Roșaptia, și le mulțumesc tuturor experților care ne-au prezentat o serie de perspective atât de bine concentrate și atât de reale uh, atunci când e vorba de existența reală a acestor copii ai căror părinți se despart cu toate problemele aferente, amplificate de faptul că acest caz are implicații transnaționale. Vă mulțumesc. Uh, categoric vom ține cont de informațiile prezentate în noastre și în calitatea mea de coordonatoare pentru dreptul copiilor. Uh, apreciez foarte mult aceste informații care îmi vor fi utile în încercarea de a îmbunătăți politicile noastre și a soluționa cazurile cu care ne confruntăm în prezent și care ne ajung la noi permanent la nivel de coordonare. Le doresc să l mulțumesc și colegilor mei și în special noastră, domnule președinte și Comisiei Juri a Parlamentului European, pentru că sprijinul dumneavoastră, organizarea de astfel de audieri în cadrul programului Comisiei juri, iată, aceste lucruri ne permit să mergem mai departe împreună. Vă suntem, prin urmare, profund recunoscători. Acum, sigur, trebuie să mergem mai departe, să lucrăm la fel de bine și spre viitor, dar am alături de mine o echipă minunată și suntem uh, extrem de bine mobilizați uh, în direcția soluționării acestor dosare legislative. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul președinte. Suspendăm ședința pentru 9 minute, pentru că urmează o a doua audiere, 45 de minute, cu începere la 17.45. Domnilor și domnilor, încă o dată vă mulțumesc. Că am convingerea că informațiile noastre se vor regăsi în mare parte în propunerile formulate. Așa asta e, se întâmplă într-adevăr rar. Vă mulțumesc!